Wir nehmen unsere Beratungen von heute Morgen wieder Vom relua discuțiile de azi dimineață. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am mai, uh, m-am mai întâlnit separat cu reprezentanții Marocului. Doresc să îi salut pe domnii comisar Mimita și Han de la Politica de Dezvoltare și Politica de Vecinătate. Bine ați venit! Doresc să-l salut și pe domnul director general Fontoso, care a mai fost și ieri la noi și avem următorul plan. Curtea de conturi va prezenta raportul anual în funcție de capitole și apoi cei doi comisari vor face câte o declarație, după care vom da cuvântul raportoarei și celorlalți membrii de la Comisia de Control Bugetar, după care vom continua cu domnul comisar Mimița la Fed. Așadar, bine ați venit! Îl salut și pe membrul responsabil de la Curtea de Conturi, pe doamna Lamarck. Ne bucurăm uh, de prezența dumneavoastră și uh, vă dăm cuvântul. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru această ocazie de a vă prezenta capitolul 8 al raportului nostru anual referitor la cheltuielile Europei în peste tot în lume. Aș dori să semnalez faptul că anul acesta Curtea a ales să modifice capitolele raportului său, în așa fel cât acestea să corespundă cu capitolele cap, uh, cadrului financiar multianual. Deci acest capitol Europa în lume e un pic diferit față de anul trecut. E un domeniu mai extins decât fostul capitol 7, pentru că el conține și cheltuieli care țin de politica regională, 300 de milioane de euro, dezvoltare rurală 150 de milioane și Uh, politicile pentru cercetare 100 de milioane. Aș vrea să mă concentrez pe principalele constatări ale raportului nostru și înainte de toate aș dori să revin asupra unui aspect pe care îl cunoașteți foarte bine și anume cele două laturi ale politicii externe, cofinanțarea și sunt puncte asupra cărora capacitatea noastră de auditare este destul de limitată, mai ales în ceea ce privește raportul anual, pentru că, evident, sunt domenii în care noi lucrăm în cadrul rapoartelor noastre specifice, speciale. Sprijinul bugetar, de fapt, înseamnă un sprijin la bugetul general al statului și curtea verifică dacă Comisia Europeană a respectat, respectat condițiile uh, necesare pentru legalitatea plăților dacă s-au respectat condițiile generale de eligibilitate și care sunt progresele în materie de gestiune ale finanțelor publice. Aș dori să subliniez, evident, că și Comisia Europeană depinde de o posibilitate de control pe care o poate exercita nu vreau să spun că nu face nimic comisia. În schimb, fiind vorba de un ajutor general ajutat, acordat unui stat, comisia dispune aici de o marjă de manevră importantă în evaluarea felului în care se respectă condițiile generale. Deci, auditul de regularitate efectuat de către curte nu poate să meargă mai departe decât etapa în care ajutorul respectiv este alocat țării respective, pentru că fondurile ulterior sunt contopite în resursele bugetare ale țării beneficiare. Deci, niciuna dintre slăbiciunile care ar afecta gestiunea financiară nu poate să ducă la apariția unor erori pe care noi să le putem lua în considerare când vorbim despre regularitate. Deci, fără niciun fel de surprize, Curtea nu a găsit nicio eroare în cele 20 de operațiuni examinate referitor la sprijinul bugetar. Un al doilea domeniu în care capacitatea noastră de auditare este limitată este cel al contribuției Comisiei la proiecte finanțate de mai mulți donatori. În acest caz, contribuția comunitară nu este alocată unor cheltuieli eligibile clar identificate și Comisia consideră că operațiunile sunt normale, cu condiția să existe suficiente cheltuieli eligibile care să permită absorpția fondurilor. E acea abordare noțională. Evident, noi avem anumite rezerve față de această abordare, pentru că noi considerăm că dacă alți donatori ar avea exact aceeași logică și ar aplica aceleași criterii de eligibilitate pentru propriile lor contribuții financiare, atunci am riscat să avem niște cheltuieli care nu răspund în integralitate condițiilor care sunt totuși impuse atât de către comisie cât și de către ceilalți donatori. Deci din acest punct de vedere există un risc. Aceste două domenii sunt importante și reprezintă 35% din plățile efectuate în 2014. Aici se includ și rata de eroare, deși aceste plăți în principiu nu pot fi afectate de erori. Din acest motiv, noastră ne-a cerut, Parlamentul a cerut curții în rezoluția sa de descărcare pentru exercițiul anului 2013 să calculăm o rată de eroare separată pentru cheltuielile legate de relații externe care nu țin de sprijin bugetar sau de contribuții în favoarea unor proiecte care sunt finanțate de mai mulți donatori. Noi am răspuns la această solicitare și am prezentat în acest capitol două rate de eroare. Cel mai, rata de eroare estimată a fi cea mai probabilă anul acesta este de 2,7% pentru întregul capitol și am recalculat rata de eroare a anului precedent pentru că sfera de acoperire a operațiunilor nu este identic și cel de 2013 ar fi de 2,1% odată ce îl recalculăm pe baza cheltuielor de anul acesta. Acum, dacă excludem din această rată de eroare cele două tipuri de operațiuni pe care tocmai le-am menționat, sprijinul bugetar și operațiunile care țin de mai mulți donatori, atunci nivelul de eroare estimat pentru anul acesta ar fi de 3,7%, deci mai ridicat, evident, pentru că aceste operațiuni nu duc niciodată la apariția unor erori. Aceste cifre, de fapt, acoperă niște situații foarte diferite și aș vrea să vă atrag atenția asupra lor. Noi am căutat, evident, să vedem care sunt originele acestor erori și am găsit că 28 din cele 172 de operațiuni controlate, adică 16%, sunt afectate de erori cuantificabile, adică erori pentru care am reușit să măsurăm, să cuantificăm suma și l-am inclus în felul în care am calculat rata de eroare și am considerat, după examinare și discuție contradictorie cu Comisia, am considerat deci că în aceste cazuri Comisia avea suficiente informații pentru a preîntâmpina, pentru a detecta, pentru a corecta aceste erori. Acum, care este obiectul acestor erori. Spre exemplu, cheltuiele inelegibile, preluarea TVA-ului, acestea reprezintă 57% din, din erori. Lipsa de prestații pentru produsele furnizate în momentul în care Comisia a acceptat cheltuielile reprezintă 24% din rata de eroare și lipsa de documente justificative pentru acele cheltuieli reprezintă 8%. În concluzie, putem spune că aceste cheltuieli aprobate de comisia anul acesta sunt afectate de o rată importantă de eroare, pentru că ea este, în mod clar, superioară pragului semnificativ de 2%. Acum, aș dori să mai fac o observație ca urmare a observațiilor pe care le-am făcut deja anul trecut și care se referau la niște discrepanțe grave în ceea ce privește sistemul de organizare a avansurilor. Noi am constatat că pentru un program național de preaderare, Comisia a acceptat și a validat niște avansuri pentru un total de 150 de milioane de euro și aceste plăți au făcut în lipsa unor documente justificative care să ne permită să confirmăm exact ce fel de cheltuieli au fost într-adevăr efectuate. Comisia plătise acest, acest, această sumă nu pe bugetele care fusese uh, acceptate și fără a avea documente justificative care să ateste aceste cheltuieli. În auditul nostru noi am observat anumite scrieri contabile care reprezintă 96 de milioane de euro. Direcția Generală a corectat cifrele în ceea ce privește exercițiul financiar 2013 și 2014. Însă ceea ce este cel mai important și vreau să subliniez acum și doresc să mulțumesc uh, domnului comisar, Direcția Generală în manualul său contabil a, a dat anumite instrucțiuni spunând că aceste prefinanțări trebuie să fie achitate pe baza unor cheltuieli eligibile aprobate. Și evident că există un risc destul de ridicat în aceste cazuri, care contravine regulamentului financiar și care ar permite, de fapt, să acceptăm niște uh, cheltuieli fără niciun fel de documente justificative. Și aș vrea să insist asupra acestui punct. Răspunsurile furnizate de comisie și măsurile care au fost deja luate ca și mm, pentru că răspunde la observațiile curții au demonstrat în mod clar dorința de a pune capăt acestor slăbiciuni și neajunsuri constatate și doresc în acest sens să mulțumesc în mod sincer comisar, domnul comisar și serviciile sale și noi rămânem la dispoziția lor pentru a continua acest dialog. Je, euh, je rappelle aussi Aș dori să amintesc de asemenea că în capitolul 3 al raportului anual, anul acesta, anumite părți ale acestui capitol 3 se referă la rezultatele politicilor, mai ales politicilor referitoare la dezvoltare. Deci rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a veni cu lămuriri pe aceste aspecte care țin de evaluarea performanței în bugetul comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnă președinte. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Acum, uh, sper că nu trebuie să aleg eu cine începe dintre domnii comisari. Mă gândesc că sunteți, v-ați pus de acord între timp. Da. Vă rog. Ia, Dank, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Lamarck, stimați membrii ai Comisiei Parlamentare și stimați participanți la această dezbatere. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici. După o pauză de un an, iată că am din nou ocazia să mă aflu alături de dumneavoastră și să discut cu dumneavoastră de data aceasta despre politica de vecinătate în anul 2014. Dar înainte de a trece la uh, statistici și la ratele de eroare, aș dori să îndeplinesc misiunea dificilă de a plasa aceste lucruri în context. Mulți dintre partenerii noștri sunt afectați de crize grave și de conflicte. În un astfel de mediu se înscrie și riscul, inclusiv pe planul uh, gestiunii financiare cotidiene. Nu este ușor de ținut sub control, deși în fiecare zi ne străduim uh, să contribuim la acest lucru. Perioada acoperită de descărcare nu a fost una în care lucrurile să se amelioreze. Fondurile UE au fost cheltuite în zone grav afectate de refugiați și de migranți, a căror uh, circulație este motivată de conflicte în zonele lor de origine. Este o criză de o dimensiune cu care Europa nu s-a mai confruntat în istoria sa până acum și aș dori să um, exprim cu regret, să-mi exprim regretul față de faptul că cheltuielile uh, făcute în cadrul uh, fondurilor de vecinătate sunt uh, afectate de eroare. Acest și de multe ori nu sunt suficiente. Aceste fonduri trebuie combinate cu decizii politice pentru a contribui la ameliorarea condițiilor de trai ale cetățenilor de acolo, mai ales pentru, ce, pentru generația tânără. Și de aceea trebuie să ne străduim ca aceste fonduri să fie cât mai bine folosite. Este foarte important cum selecționăm programele și proiectele pe care le finanțăm. Și, în al doilea rând, Trebuie să fim conștienți și de responsabilitatea pe care o avem, dat fiind că e vorba de cheltuieli din banii contribuabililor. Așadar, nu trebuie doar să fim atenți la regularitatea și legalitatea cheltuielilor noastre, ci trebuie să încercăm să obținem rezultate concrete pentru viețile oamenilor de acolo care au nevoie de acțiunile Uniunii Europene și care depind de noi ca parteneri ai noștri, dar și pentru cetățenii lor. Instrumentul de vecinătate și instrumentul uh, de asistență au arătat cât de importantă este finanțarea europeană pentru uh, reforme și pentru uh, susținerea valorilor europene. Statul de drept, guvernanța economică, reforma administrației publice, acestea sunt domenii centrale uh, pe care ne-am concentrat în oferirea de asistență. În cadrul instrumentului european de vecinătate am uh, decis să ne limităm ajutorul la câteva priorități ca să ne putem concentra acțiunile mai bine acolo unde este cel mai mult nevoie de uh, intervenția noastră pentru a aduce un ajutor cât mai util. La ambele instrumente am reușit să reacționăm rapid la situații de criză și ca exemple concrete aș dori să uh, vă uh, uh, vorbesc despre reacția noastră rapidă, bazată pe o analiză de intervenție la uh, catastrofele naturale, la inundațiile din Bosnia și Herțegovina. De asemenea, uh, am uh, intervenit în crize din întreaga noastră vecinătate, din Ucraina, trecând prin Orientul Mijlociu până în Africa de Nord. Cu ajutorul nostru s-au um, realizat adaptări la situația politică din diferitele state afectate și cu sprijinul Parlamentului European am reușit să luăm decizii rapide în cadrul uh, celei mai mari crize a migranților din uh, ultimele zeci de ani, când milioane de persoane și-au părăsit casele și au pornit la drum spre Europa. Am mobilizat uh, foarte multe fonduri și ne-am concentrat ajutorul către cei care au cea mai mare nevoie de el. În cadrul acestei inițiative dorim să ne asigurăm că se respectă regularitatea financiară și dorim uh, cu ocaziile viitoare să continuăm să facem acest lucru. Aș vrea să spun câteva lucruri și despre raportul Curții de Conturi. Înainte de toate, aș dori să îi mulțumesc foarte mult doamnei Lamarck pentru raportul corect și echilibrat al Curții de Conturi, mai ales în ceea ce privește mm, capitolele privind rolul Europei în politica externă. De asemenea, aș dori să le mulțumesc funcționarilor de la Curtea de Conturi pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în cursul acestui uh, exercițiu de evaluare. Este responsabilitatea Comisiei să garanteze că fondurile sunt cheltuite în conformitate cu toate regulile unei gestiuni financiare solide și că se cheltuie cât mai corect uh, banii contribuabililor. De când uh, a fost creată Direcția Generală de Vecinătate la 1 ianuarie anului curent. Ea este responsabilă de 16 state în cadrul politicii europene de vecinătate și de 7 state candidate și potențial candidate în cadrul procesului de extindere. Cele două instrumente financiare suplimentare care ne-au fost puse la dispoziție sunt instrumentul european de vecinătate și instrumentul de asistență de preaderare. mă bucur că rezultatul declarației de asigurare pe 2014 este o opinie pozitivă. Rata de eroare globală este mai mică de 1%. În ceea ce privește tranzacțiile uh, fostei Direcții Generale Extindere pentru Serbia și Bosnia, aici uh, s-au identificat erori pentru ultimii trei ani însă în ultimii trei ani rata de eroare a fost mai mică de 1% constant. În ceea ce privește state ca Tunisia, Moldova, Palestina, Ucraina, din cadrul politicii de vecinătate, tranzacțiile verificate prezintă câteva erori. Nu pot decât să spun că trebuie să se facă o comparație cu 2013 pentru și că față de acest exercițiu financiar situația s-a ameliorat, rata de eroare fiind mai mică de 1%. Acest lucru arată că mecanismele noastre de control funcționează și se ameliorează constant. Iată că rata de eroare se reduce constant și continuu. Acest lucru însă nu înseamnă că ne vom culca pe lauri, uh, pentru că mai avem multe eforturi de făcut. Trebuie să rămânem vigilenți și să continuăm să lucrăm pentru a menține ratele de eroare la un nivel scăzut. În acțiunile noastre am uh, ținut cont și de recomandările Curții de Conturi din uh, ultimii doi ani. Curtea de Conturi nu se limitează doar la uh, dezvăluirea erorilor, ci și face și recomandări pentru reducerea ratei de eroare. Și în acest context doresc să subliniez Curtea de Conturi ne-a atras atenția asupra problemelor legate de prefinanțare încă din 2013 de la declarația anuală de asigurare pentru Direcția Generală Extindere, cum se numea atunci. Și acest subiect a fost abordat de Curtea de Conturi și în 2014 în ceea ce privește plăți de asistență pentru 2013 și 2014. Situația a fost corectată în 2014 și cu ajutorul Curții de Conturi al Parlamentului European și al Consiliului European vom discuta în continuare acest subiect în 2014 și 2015. Curtea de Conturi a menționat explicit această procedură în raportul pe anul acesta. În raportul pe anul acesta, Curtea de Conturi a făcut o recomandare suplimentară în ceea ce privește uh, finanțarea de preaderare și Direcția Generală uh, de, pri, pentru Vecinătate și Extindere care se referă la verificarea liniilor de finanțare la uh, DG-ul nostru, care va fi inclus în acest punct specific. Și doresc să vă asigur că Direcția Generală pe care o conduc și cu mine vom colabora uh, fără rezerve cu Curtea de Conturi Obiectivul nostru rămâne ca împreună cu dumneavoastră să asigurăm o gestionare corectă și o folosire adecvată a fondurilor pe care le avem la dispoziție într-un mod cât mai pozitiv și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc și pentru oferta de a reveni peste un an. Eu cu plăcere v-aș rezerva în fiecare an, deci mă tem că ne vom revedea. Domnule Mimița, aveți cuvântul. Thank you very much, Honorable Chair, Honorable Members. Mulțumesc, doamnă președinte, estimați deputați, estimați membrii Curții de Conturi. Aș dori să mulțumesc uh, membrului Curții de Conturi, doamnei Lamac, pentru prezentarea capitolului 8 din uh, raportul anual. Discuția de astăzi se va concentra pe modul în care Comisia a gestionat uh, ajutorul pentru dezvoltare anul trecut. E vorba de aproximativ 2600 de proiecte în peste 120 de țări pentru o sumă totală de 7,3 miliarde de euro. În timpul dezbaterii vom avea ocazia să abordăm detalii. În introducere, permiteți-mi să abordez trei aspecte fundamentale și transversale. Întâi, dacă criza migrației și a refugiaților demonstrează eșecul ajutorului nostru pentru dezvoltare. A doua chestiune transcendentală este rolul actorilor non-guvernamentali și a treia este nevoia să ne concentrăm pe rezultate. Criza refugiaților din momentul de față pune o problemă importantă, o întrebare pe care ați spus-o și unii dintre dumneavoastră. Numărul refugiaților în creștere din momentul de față nu este oare o dovadă de cooperarea pentru dezvoltare din trecut, a fost încoronată de eșec, nu veți fi surprinși că eu sunt convins că răspunsul este sigur nu. Trebuie să facem distinția între migranți și refugiați. Migrația regulată, normală, crește atunci când țările sărace și ameliorează situația economică în interesul migranților și a țărilor de origine și destinație și majoritatea migranților se mută în țările vecine. În Africa subsahariană, 80% din migranți se mută din acea regiune în țări africane mai prospere. Dar schimbarea se referă la migrația neregulată, forțată și mai ales la refugiați. Ajutorul pentru dezvoltare poate să abordeze anumite cauze ale rutelor, cum ar fi lipsa de perspective economice, sărăția, foametea, dar și aspecte cum ar fi încălcarea drepturilor omului sau marginalizarea, ca să dau doar câteva exemple. Dar atunci când refugiații fug de conflicte sau de războaie, atunci e nevoie de o reacție mult mai largă, care depășește mult cooperarea pentru dezvoltare. Deci trebuie să rămânem realiști în ce putem aștepta de la ajutorul pentru dezvoltare. Dar, aceste limite fiind puse, cred că, în general, cooperarea noastră pentru dezvoltare a fost înclunată de succes și permite să contribuie și la abordarea provocărilor legate de migrație și refugiați. Câteva exemple. Să luăm cazul Mozambicului, o țară cu venituri mici din Africa devastată de conflicte acum 20 de ani programele de sprijin bunetar din partea Uniunii Europene au contribuit la uh, recâștigarea stabilității macroeconomice, um, unor sisteme funcționale de venituri publice pentru colectarea impozitelor și uh, cheltuirea acestora pe servicii prioritare. Astfel, serviciile au fost uh, reorganizate, mai ales în domeniul educației. S-a ajuns aproape la educație universală și pentru băieți și pentru fete la nivel primar. Un alt exemplu este primul fond fiduciar al UE stabilit în iulie 2014 în Republica Centrafricană. Doar două luni mai târziu, primele acțiuni au fost aprobate și la sfârșitul 2015 pot, au apărut primele rezultate concrete, de exemplu reabilitarea a 22 de centre de sănătate de bază și a unor spitale, reabilitarea unor infrastructuri urbane la Banghi și în cinci alte orașe, crearea 3100 de locuri de muncă, consolidarea a 62 de districte de sănătate cu efecte perene asupra proiectelor de sănătate. Un alt exemplu este Paraguayul, unde am sprijinit uh, guvernul în lupta sa împotriva sărăciei și um, ameliorarea accesului la educație și cifrele sunt grăitoare. Sprijinul Uniunii Europene a fost un element cheie în reducerea sărăciei în această țară de la 18% la 10,5% în 4 ani. Paragaiul a reușit să asigure accesul aproape universal la învățământul primar în câțiva ani. Un alt aspect uh, transversal este rolul ONG-urilor în activitatea noastră. Cooperarea cu ONG-urile este un element important în sistemul nostru, pe lângă promovarea principiilor noastre și a valorilor noastre. Granturile acordate ONG-urilor sunt acordate de obicei în urma unor propuneri făcute în cadrul apelurilor noastre, uh, Um, și, uh, de exemplu, situații de gestionare de criză, asistență de urgență sau atunci când partenerul are competență exclusivă în anumite domenii. Um, dar discuțiile noastre se bazează pe principii uh, de eficiență din punctul de vedere al costurilor uh, și trebuie să ne concentrăm și mai mult asupra rezultatelor. Cred că trebuie să demonstrăm foarte clar că rezultatele pe care, care sunt rezultatele pe care le atingem cu ajutorul pentru dezvoltare. Bineînțeles, fondurile trebuie cheltuite corect, dar trebuie eh, cheltuite și eficient. Așa cum a spus doamna vicepreședinte Gheorgheva, Comisia se concentrează în cheltuirea bugetului mai mult pe rezultate și creează instrumente pentru a putea raporta rezultatele fiecarei politici. Pentru politica de dezvoltare, Comisia Uh, va publica în curând primul raport pilot pe baza cadrului adoptat uh, anul acesta. Stimați deputați, punctul de plecare al audierii de astăzi este raportul anual al Curții de Conturi, care a arătat că nivelul erorilor pentru acțiunile externe a fost de sub 3% în ultimii trei ani. Rata erorii pentru Fondul European de Dezvoltare este de 3,8% rata reziduală, studiul privind rata reziduală a erorii făcut de comisie în fiecare an, care registrează erorile după controle și măsurile corective luate de comisie, arată pentru trei ani consecutivi că tendința um, ratei totale a erorii este de a scădea până la 2, 7% în 2014. Nu suntem de acord în legătură cu Curtea de Conturi în legătură cu un element. Anul acesta, Curtea uh, a introdus pentru DGDFCO o a doua rata erorii, excluzând uh, finanțarea multidonatori din eșantion. Comisia nu este de acord cu această abordare. A exclude două tipuri de modalități de finanțare care reprezintă cam jumătate din cheltuielile noastre pentru că um, sunt uh, mai puțin sau pentru că creează mai puține erori, nu ni se pare o modalitate corectă de a evalua rata erorii. Având în vedere contextul în care se uh, aplică politicile noastre în țări terțe, noi credem că nivelul la care s-a ajuns este unul solid, dar recunosc faptul că există încă loc de mai bine și e nevoie să ameliorăm situația și serviciile Comisiei deja se gândesc la modalități de a reduce și mai mult rata erorii. Doresc să Continuăm să ameliorăm situația. Am analizat cu atenție concluziile curții de conturi din ultimii trei ani și rezultatele calculelor noastre privind rata reziduală a erorii și am ajuns la concluzia că structurile noastre de control sunt bine făcute, dar unele aspecte ale punerilor în aplicare, punerii sale în aplicare pot fi ameliorate. Ținând în considerare solicitările, luând în considerare solicitările Parlamentului European pentru care mulțumesc și recomandările Curții de Conturi, s-a lansat un nou plan de acțiune anul acesta pentru a ne ameliora um, controlele. Directorul general de la DGDEFCO m-a asigurat că, la recomandarea dumneavoastră de anul trecut, va modula rezerve din viitor pe baza analizelor făcute. Stimați deputați, Comisia s-a angajat să amelioreze continuu arhitectura pentru mai bună gestionarea pe baza performanțelor și pentru rapoarte mai, bine, mai bune, știind că impactul unei acțiuni nu poate fi evaluat decât ani după aceea. Sistemele noastre trebuie să se adapteze la uh, noile uh, obiective de dezvoltare durabilă, având de gând să ne concentrăm și mai mult rezultate și în același timp să păstrăm un nivel ridicat de controle, controle eficiente privind folosirea banilor contribuabililor și contribuțiile dumneavoastră, sugestiile, recomandările dumneavoastră sunt binevenite în acest sens. Sper că vom colabora cât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Și dăm cuvântul raportoarei noastre, vă rog. Uh, dear commissioners, dear member of... Stimate domnule comisar, stimați membri ai Curții de Conturi, stimați colegi, am 10 minute la dispoziție, așa că am să încerc să fiu foarte succintă și am acest control din partea Germaniei și a Sloveniei, așa că voi încerca să fiu la înălțime. Nu e un mare secret. Punctul cel mai important pe care vreau să-l subliniez în descărcarea uh, pentru Comisie este că trebuie să avem o abordare mai constructivă a acestei uh, uh, descărcări, uh, bazându-ne mai mult pe performanță, pe rezultate, decât pe rata de eroare. Și vreau să mulțumesc ambilor comisari pentru faptul că au pus accentul pe rezultate și pentru faptul că ne-au dat și exemple în acest sens. Și vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile în scris. Cred că trebuie să intrăm și mai în detaliu comparativ cu ceea ce am primit în scris, pentru că încă ne mai lipsesc anumite elemente. Am să revin. Primul lucru pe care vreau să-l menționez e referitor la cadrul de performanță. Pentru că nu avem încă un cadru de performanță viabil care să fie deja instaurat, ambele direcții generale au uh, cooperare și extindere au definit un, niște obiective în planul de gestiune, au definit niște indicatori cheie de performanță și le-au integrat în raportul de uh, evaluare. Uh, Direcția Generală DEFCO Aș dori să știu care este exact avizul curții de conturi pe acest subiect, pe abordarea, pe rezultatele și cadrul de rezultate din DG DEVCO. Însă, deocamdată încă nu știm, și asta mă îngrijorează, în ce măsură acești indicatori de performanță definiți și raportați în raportul anual de activitate sunt într-adevăr conectați cu proiectele concrete pe teren. Altfel spus, nu știm exact dacă realizarea din proiecte contribuie într-adevăr la realizarea obiectivelor noastre generale. Așa că v-aș ruga să mai aprofundați un pic aici. Și vreau să vă mulțumesc, uh, doamnă comisar Mimița, pentru faptul că ați subliniat un aspect important în ceea ce privește relațiile externe. În general, e vorba de luptă împotriva sărăciei, care are un impact, să zicem, indirect, tocmai pentru a crea condițiile necesare pentru a preîntâmpina sosirea ilegală a, anumitor persoane în Uniunea Europeană. Și vă mulțumesc pentru asta. Și Întreaga Comisie Cont așteaptă din partea dumneavoastră raportul, rapoartele speciale din partea Curții de Conturi, care vor fi foarte importante în această etapă și unul se referă la rezultatele Uh, înregistrate de ajutorul umanitar și celălalt se referă la cheltuielile pentru uh, migrație și pentru țările din vecinătate. Acestea sunt foarte importante, așa că aș ruga Curtea de Conturi să ne spună cam când de exact vor fi în măsură să ne înainteze aceste rapoarte și dacă vom avea timp să le utilizăm în raportul de descărcare și eventual să întreb și Comisia care era procedura aceea de discuție în contradictoriu cu argumente pro și contra pe care ați avut-o cu, uh, cu uh, Curtea de Conturi, în așa fel încât să știm exact când ne putem aștepta la aceste rapoarte. Apoi, un alt aspect. Mi s-a atras atenția asupra faptului că s-ar putea să existe anumite ONG-uri care primesc fonduri de la Uniunea Europeană pe anumite proiecte și în același timp promovează o agendă care nu corespunde sau chiar contrazice valorile noastre. Uh, aici mă refer la valorile Uniunii Europene și acum aș dori să știu dacă eventual Comisia e la curent cu astfel de situații și cum anume ați uh, abordat acest fenomen, cum ați rezolvat situația cu aceste ONG-uri. Încă mai am timp? Da, bun, mulțumesc. Aș vrea să mă refer la coordonarea dintre direcții generale. După cum știți, capitolul global se referă și la relații externe, dar există diferite servicii care au diferite obiective și gestionează diferite instrumente și diferite uh, unelte sunt implicate în acest uh, sens. Uh, DEFCO, Serviciul pentru Politici de Afaceri Externe, diferite alte direcții generale, înaltul reprezentant. Deci nu trebuie să uităm că bugetul, mai este și bugetul pentru Uh, dezvoltare. Deci aș vrea să rog pe cei doi comisari, având în vedere că au diferite direcții generale care se concentrează pe, pe aceste subiecte și știm că nu e întotdeauna ușor să asigur coordonarea, aș vrea să vă întreb dacă planul actual de repartizare a sarcinilor este unul corect sau poate că ar fi bine, în lumina rezulta rezultatelor, să reorganizăm această repartizare. Vi s-ar părea util din punctul noastră de vedere? Și aș mai avea o întrebare către domnul comisar Han. Dacă eventual ați putea să ne comentați mai specific uh, situația din Republica Moldova. Care sunt acțiunile uh, întreprinse acolo de către Comisie și cum anume ne vă asigurați că fondurile alocate Republicii Moldova sunt într-adevăr utilizate corect? Ar fi foarte bine să știm exact ce anume s-a realizat acolo. E o întrebare foarte concretă. Și o întrebare către, doi comisari, către cei doi comisari, dacă aveți statistici despre numărul de contracte care au fost uh, acceptate fără proceduri de achiziții publice în situații de urgență. Sunt măsuri care sunt luate pentru a îmbunătăți întreaga procedură în aceste cazuri de urgență? Și probabil că e ultima întrebare, așa că am să mă înscriu în timpul ce mi-a fost alocat. În momentul în care eram mică, bunica mea îmi spunea să, să uh, păstreze întotdeauna partea cea mai bună la final. Acum, nu știu, poate că trebuie păstrată partea cea mai rea la final, însă, în orice caz, aș vrea să ne faceți niște comentarii pe cazul ING. E întrebarea numărul 22 în chestionar. Și aș vrea să știu care este situația în acest dosar dacă nu ne puteți spune acum, eventual poate ne puteți trimite niște răspunsuri scris către comisia noastră și am fi foarte recunoscător pentru asta. Iată, aceasta este introducerea mea. Eventual am să, vin, am să revin ulterior cu alte întrebări dacă ne mai rămâne timp. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinie. Martina, Martina nu voiam să te traumatizez. Domnule comisar Han, doriți să începeți tot dumneavoastră, vă rog. Sigur, cu plăcere. În primul rând, în ceea ce privește colaborarea dintre comisarii RELEX și uh, comisarii din uh, celelalte domenii, cred că merge foarte bine. Este un concept al Comisiei Juncker, acesta de a construi blocuri de colaborare între câte un vicepreședinte și uh, respectivii comisari. În domeniul RELEX uh, am colaborat și înainte și colaborăm și acum și aș zice eu că lucrurile merg mai bine decât înainte. În ceea ce privește fondurile, împreună chiar astăzi am ținut o conferință de presă cu colegul Stilianides pe tema măsurilor pe care le putem lua în cadrul portofoliilor noastre pentru a uh, contribui la uh, reacționarea la criza din Siria prin fondurile pe care le avem la dispoziție în funcție de necesitate și um, împreună discutăm unde ajută el cu DigiEco și unde intervin uh, eu cu direcția mea generală pentru a urmări perspectivele pe termen mediu și lung. Apoi, în ceea ce privește intervențiile de urgență, și uh, legătura dintre acestea și achizițiile publice. Eu uh, aș spune la prima vedere că uh, aceasta este o problemă doar în aparență, pentru că noi putem uh, să um, canalizăm fonduri prin organizații internaționale, prin organizații ale ONU care sunt prezente la fața locului, care sunt active în Siria, în Liban, în Iordania, în Turcia și care au uh, personalul necesar și care um, pot să folosească fondurile noastre în uh, conformitate cu reglementările, pentru că așa se poate reacționa cel mai rapid. Dacă vă interesează acest subiect, pot să vă dau ulterior mai multe detalii. În ceea ce privește Moldova, am oprit toate plățile. Acesta este unul dintre acele uh, exemple foarte relevante, pentru că acum un an Moldova era cel mai bun elev din clasă, cum se spune. Și uh, erau foarte avansați, însă anul acesta sunt deja la al cincilea premier. Situația este clară. Noi ne bazăm pe analiza femeiului. Femeiul nu poate interveni pe teren pentru că nu, sunt, nu există un guvern și România și-a oprit finanțarea bilaterală pentru Moldova Asta este situația. Cu toate acestea, noi suntem disponibili în continuare și apreciez faptul că membrii în Parlamentul European se străduiesc să intermedieze în această situație, dar uh, lucrurile stau cum stau, uh, avem niște indicatori de performanță care sunt foarte grăitori. Pe de altă parte, ne aflăm uh, de relativ la început în ceea ce privește punerea în aplicare, implementarea, uh, pe de altă parte, în conformitate cu analiza curții, va trebui să vedem ce putem face la modul armonizat între DEVCO și NIR pentru a pune în aplicare indicatorii de performanță. Noi avem 9, DEVCO au 18 uh, indicatori de performanță. Nu știu cum e mai bine să fie 9, să fie 18 sau să fie 5 însă este sigur că e important să ne uh, dezvoltăm o perspectivă comună, pentru că foarte adesea um, la fața locului aceleași persoane trebuie să gestioneze fondurile și este logic să avem o cooperare de la bun început. Domnule Mimița? Yes. Thank you very much for your Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră și pentru întrebări. Întrebările pe care le abordăm acum. În momentul în care vorbim despre coordonare, în ceea ce privește relațiile externe, acțiunea externă, sunt absolut de acord cu ceea ce a spus colegul meu, domnul Han. E clar că avem acum o nouă metodă de lucru în cadrul comisiei și încercăm într-adevăr să coordonăm diferitele politici, să asigurăm coerența. Dar facem acest lucru și la nivel de programe și de acțiuni directe în răspunsul global pe care Uniunea Europeană îl are la provocările externe, față de provocările externe. În materie de cooperare, acest lucru este deosebit de relevant uh, în mai ales când vine vorba de pace, securitate și stabilitate. Avem nevoie de o foarte bună coordonare aici, în momentul în care avem o intervenție din partea Comisiei Europene și, de asemenea, și în cadrul ajutorului umanitar oferit. Deci, în acest sens, noi am dorit și, de fapt, e chiar procesul în care suntem acum angajați, E clar că ne-am dorit să avem un răspuns european coerent pentru pace, pentru stabilitate, pentru situații umanitare, în așa fel încât să putem interveni rapid uh, și aceste răspunsuri să fie de lungă durată. În ceea ce privește ONG-urile în general și eventuale angajamente în programe sau activități care ar merge împotriva principiilor fundamentale și valorilor UE, aș dori să subliniez faptul că programele de cooperare și proiectele au fost întotdeauna aliniate pe obiective, pe reguli, reguli stabilite de către regulamente. Și acolo principiile fundamentale ale Uniunii Europene și obligațiile și angajamentele referitoare la drepturile omului sunt într-adevăr foarte clar subliniate. Orice organizație sau orice propunere de finanțare care merge împotriva acestor reguli și principii, e bine, nu va primi finanțare. Apoi, evident, există niște verificări administrative, verificări de calitate în întregul proces de selecție a programelor și proiectelor și dincolo de asta, în general, aceste proiecte sunt monitorizate și de delegațiile UE la fața locului și avem întotdeauna rapoarte la, la uh, intervale de timp uh, uh, regulate și știm exact ce se întâmplă cu aceste proiecte. Dacă acestea contravin, atunci pot fi oprite. Și se înștiințează astfel partenerul de implementare. Dacă proiectul respectiv nu mai corespunde principiilor și regulilor noastre, acest lucru se poate întâmpla. Până în momentul de față nu avem vreo dată concretă sau vreo, vreun caz concret de vreun ONG ca, sau vreun proiect care să fi trecut prin această situație și în etapa de implementare să fi, contravină principiilor noastre de bază și valorilor noastre. Însă, în mod clar, Noi am atras atenția serviciilor noastre asupra acestor aspecte. Și e clar că o atenție deosebită trebuie să le fie lor acordată. Acum, nu știu dacă sunt eu persoana cea mai potrivită pentru a mă exprima pe punctul următor, însă aș dori să spun pe dosarul ING ca și organizație internațională, uh, știu că există, a existat niște chestiuni adresate uh, către Olaf în februarie anul trecut și noi am luat imediat măsuri de precauție pentru a exclude ENG din practicile de management în mod indirect în același timp. Au fost înaintate comisiei concluziile acestei anchete în decembrie anul trecut ci serviciile comisiei, în momentul de față, evaluează raportul OLAF. Acum, comisia a informat deja OLAF că nu toate aceste recomandări vor fi și aplicate. Comisia consideră că aceste afirmații referitor la personalitatea juridică uh, a acestei organizații ING, în principiu, nu sunt întemeiate Uh, plecând de la elementele care figurează în raport și care demonstrează că, de fapt, ING are capacitate juridică pentru a semna contracte cu Comisia. Acum, în ceea ce privește statutul ca și organizație internațională, noi dovezi au fost înaintate de către Olaf. Deocamdată Comisia încă nu a luat cunoștință de acestea, dar și se pare că și acestea indică faptul că va trebui să întărim sistemul de evaluare global al organizațiilor internaționale și ale procedurilor care recunosc aceste, statutul acestor organizații internaționale Au altor parteneri care se ocupă de implementare în proiectele noastre. Da, a făcut deja acest lucru anul acesta. Și evident că acest dosar nu face decât să contribuie la o mai bună interpretare cât mai precisă a felului în care se acordă statutul acesta de organizație internațională către partenerii noștri. De asemenea, putem observa faptul că practicile curente în materie de implementare în cadrul ING de fapt, nu au justificat recuperarea sumelor implicate în aceste proiecte și atunci Comisia a respins această recomandare de a recupera aceste fonduri. Cu toate acestea, suntem absolut de acord că trebuie să monitorizăm îndeaproape contractele care sunt în curs și care au fost semnate cu ING. În ceea ce privește situațiile de urgență, da. Am spus asta și în prezentarea mea inițială. În anumite situații de urgență, trebuie să acționăm și nu avem timp pentru acele proceduri de achiziții publice, mai ales când e vorba de cooperare cu organizații internaționale, cele care țin de Națiunile Unite, Agenția ale Națiunilor Unite și acest lucru se poate întâmpla de asemenea uneori și cu anumite ONG-uri. Avem acorduri de parteneriat Avem 190 de astfel de parteneriate încheiate cu astfel de ONG-uri și putem face acest lucru și cu alte organizații internaționale, dar întotdeauna sub forma unui acord de parteneriat, așa cum am făcut, spre exemplu, cu Crucea Roșie. Așa că noi ar trebui să fim în măsură să venim cu detalii suplimentare ulterior în scris referitor la aceste proceduri de urgență utilizate pentru proiectele noastre. Domnul Piper are acum cuvântul. Ja, danke schön, Frau. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, am o întrebare pentru domnul comisar Johannes Hahn. Johannes, uh, mai, eh, mi-ai spus o dată că sunt un torționar. Cred că e cea mai mare distinție pe care o poate avea un membru al Comisiei de Control Bugetar, deci vreau să mulțumesc mult Comisiei. Aș dori să rămân eh, fidel acestei imagini și eh, să pun o întrebare referitoare la asistența de preaderare, tocmai din perspectiva estimărilor Comisiei legate de Turcia și ce face Turcia cu banii de preaderare. Am fost raportor pe tema asistență de preaderare pentru Turcia și atunci cu acea ocazie am citit un raport al Curții de Conturi în care se arăta că banii sunt folosiți pentru tot felul de scopuri. Ar trebui să fie folosiți pentru proiecte agricole, dar nu sunt și nici nu sunt pentru um, um, promovarea achiului um, comunitar. Acest an a fost unul foarte dificil și din perspectiva refugiaților, dar și pe planul asistenței de preaderare. Care este estimarea Comisiei în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri? Am o întrebare și pentru domnul comisar Mimița. Eu nu înțeleg așa de bine. Spuneați că rata de eroare a crescut pentru că la Curtea de Conturi s-au aplicat metode de lucru diferite. Deci că s-au analizat uh, niște lucruri care nu au legătură între ele și astfel a crescut rata de eroare, cel puțin eu așa am înțeles. Aș dori să iau apărarea curții, pentru că de câte ori curtea începe să facă diferențieri, o face pentru un motiv. Și cred că nici nu se pot face suficiente diferențe tocmai în acest domeniu pentru a se putea identifica cauzele erorilor. Și de aceea mi se pare că abordarea curții este una rezonabilă. Atunci, rămâne întrebarea de ce a crescut rata de eroare la 3,8%. Nu ați explicat-o, ne-ați vorbit doar de acest efect uh, statistic și eu aș dori să știu care e situația pe plan de conținut, ce motive de fond există pentru creșterea ratei de eroare și apoi o chestiune foarte politică. Domnule comisar, dumneavoastră aveți o privire de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în statele africane la ora actuală, pe teren. Uh, Europa a pus la dispoziție, a deblocat foarte multe fonduri pentru a ajuta aceste state. Dar uh, alocarea de fonduri uh, atrage și foarte multe responsabilitate și noi avem încredere în ONG-uri. Nu credeți că ar fi momentul ca acum când a crescut atât de mult răspunderea să uh, avem funcționari europeni care să controleze și ONG-urile, pentru că pe teren cred că lucrurile nu sunt niciodată 100% coșer nu cumva uh, ar trebui ca niște funcționari să-și asume o răspundere mai mare aici? În al doilea rând, în Germania, în Austria, în alte state se spune că noi, ca europeni, combatem cauzele fluxului de migranți, inclusiv prin uh, această asistență de dezvoltare în state africane, bani investiți în școli, în spitale, în infrastructură, uh, Um, sunt modalități de a încerca să stabilizăm aceste state pentru ca cei de acolo să nu mai aibă motive să plece de acasă. Acum dumneavoastră ați descris un scenariu pe termen lung. Eu aș vrea să întreb când vor avea efect aceste fonduri? Când vom vedea în sfârșit că tot mai puțini oameni pornesc spre Europa? Pentru că cred că asta este expectativa statelor membre, asta așteaptă ele de la Uniunea Europeană. Nu cumva așteptările acestea sunt exagerate? chiar se realizează ceea ce ar trebui să se realizeze cu aceste fonduri sau poate că nu sunt suficiente fonduri și de aceea situația nu se rezolvă. M-ar interesa opinia dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Ayala, vă rog. Sí, gracias, eh, señora presidenta. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc tuturor, doamnei Lamarck și domnilor comisari, pentru aceste informații. Mai întâi aș dori să o întreb pe doamna Lamarck, tocmai pentru că am, sunt de acord cu punctul său de vedere și al curții de conturi, aș vrea să o întreb de ce ați lăsat deoparte acești doi piloni, ca să zic așa, ai uh, bugetelor Europei într-o lume, lume globală. Deci sprijinul bugetar și fondurile care sunt uh, alocate cu alți donatori, împreună cu alți donatori. Pentru că noi, istoric, întotdeauna le-am am ținut seama de ele și mi s-a părut că erau chiar un obiectiv pentru a le contabiliza. Și având în vedere tendințele, tendințele actuale aplicate în alte domenii de simplificare prin recomandări ale Curții de Conturi, Vreau să vă întreb, ca să înțeleg mai bine, de ce dintr-o dată lăsăm deoparte în calcule aceste două uh, domenii care reprezintă totuși o parte importantă. Poate n-am înțeles eu bine sau poate n-am auzit eu bine ce ați zis dumneavoastră. Bun, asta ar fi o primă întrebare. În al doilea rând, vreau să înțeleg. Cu toții avem această obsesie a bugetului bazat pe rezultate și asta vrem să realizăm. Bun. Dar mie mi se, am impresia că avem așa ca un fel de exigență ca și cum uh, bugetul uh, a, a fost uh, pus la punct ieri, ca și cum de o săptămână, două, doamna Gheorgheva și-a prezentat proiectele. Dar Știm foarte bine că bugetul a fost fixat de acum câțiva ani de zile și au existat dificultăți de a lansa și de a pune în uh, funcționare anumite proiecte. Aveam nevoie de indicatori, indicatori care să poată să ne permită să configurăm acest buget, fără de care, dacă pe de o parte avem indicatori, pe de altă parte avem fonduri și pe de altă parte avem proiecte, păi, uh, ideea este să facem ceva pozitiv, ceva constructiv în așa fel încât să putem și justifica acest lucru mass media, pentru că avem presiune în acest sens. Chiar ieri, alaltă ieri, uh, se, vor, vorbea în presă despre un instrument foarte, foarte uh, costisitor. Și aș dori să știu dacă, într-adevăr, întreb și pe domnul Han și pe domnul Mimița, dacă într-adevăr utilizează acești indicatori. Chiar ieri vorbeam cu ocazia unei prezentări, a unei lucrări făcute de doamna Gresle, referitor la niște rapoarte ale unor uh, reprezentanți ai delegațiilor UE. Evocam, deci, acești indicatori. Așa că aș fi vrut să înțeleg mai bine, pentru că mi s-a părut că am fi utilizat niște indicatori, dar nu cei cu, pe care îi utilizăm pentru a configura viitorul, ci îi utilizăm ca și cum erau, eu știu, unitatea de măsură absolută. Nu. Acești indicatori de performanță pe care dumneavoastră îi folosiți și pe care ambasadorii, delegațiile UE la fața locului utilizează în rapoartele lor de gestiune, pentru că trebuie să le, le realizeze, rapoarte de gestiune, nu de evaluare. Deci acești indicatori, aș vrea să știu cum anume evaluați dumneavoastră felul în care utilizați acești indicatori comparativ cu ceea ce ne dorim noi să avem în viitor pentru un viitor uh, buget bazat pe performanță și pe rezultate. Dar am impresia așa că, de fapt, avem, uh, patinăm așa într-un un pic în gol. Așa că ar fi bine să mai precizăm lucrurile. Și, în acest sens, aș vrea să știu cum apreciați dumneavoastră rapoartele din partea delegațiilor UE? Pentru că mi se pare întotdeauna că e un pic complicat, în sensul că utilizăm niște rapoarte care, de fapt, au fost destinate unui alt domeniu și dacă le utilizăm pentru A, pentru B, pentru C, atunci ar trebui ca autorii acestor rapoarte uh, să știe exact care este scopul în care le vom utiliza, tocmai pentru ca să le redacteze ca atare și să acționăm în mod responsabil. Și acum trec la ceva concret. Cum? Tunisia. Eu am lucrat foarte mult în uh, nordul Africii, știu care este situația acolo. Uh, am avut chiar o ședință cu ambasadori din uh, uh, Algeria, din Tunisia și așa mai departe și ni s-a transmis o plângere generalizată și anume că fondurile care au, fac parte din cooperare, cooperarea între UE și aceste țări, de fapt nu vin cu punctualitatea dorită. Deci o parte dintre aceste fonduri au fost plătite, dar în continuare o parte mare de fonduri încă nu a fost achitată. Și într-o astfel de situație, nu uitați, Tunisia era un pic așa bijuteria cea mai importantă a întregului continent. Ne-am dorit să avanseze, să se democratizeze, vorba de o țară dinamică pe care Uh, care încă nu și-a pierdut încrederea în noi. Așa că pun sub semnul întrebării. Uh, pentru că știu că există în continuare anumite sectoare care au anumite întârzieri. Bun, dacă sunt situații speciale, foarte bine, dar concret, mai concret pentru Tunisia, de ce anume sunt anumite plăți întârziate? Eu am avut discuția aceasta chiar și cu ambasadorul Ar- uh, Algeriei. Uh, Uh, nu cred că ar trebui să descoperim acum că dintr-o dată o să trebuiască să alocăm Turciei 3 milioane sau 3 uh, uh, sute de milioane față de Turcia, fără să fi onorat mai întâi angajamentele pe care le avem față de țările din Africa de Nord și care își fac munca și și-o fac chiar foarte bine în materie de dezvoltare și în materie de refugiați. Deci trebuie să recunoaștem această muncă depusă. Același lucru e valabil și pentru cooperarea cu relațiile comerciale. Observăm că există dificultăți la nivel comercial între Palestina, Israel și e clar că acest lucru se datorează faptului că anumite anumite așezări palestiniene nu au fost recunoscute, dar e clar că e vorba de o politică de vecinătate, o politică de cooperare, e nevoie de o coordonare între aceste politici și aspectele comerciale, care au totuși un impact pe teren. Și în final Moldova, s-a evocat deja acest subiect. Eu aș fi vrut să știu un pic care ar fi calendarul, pentru că e o țară care, e clar, dumneavoastră știți mai bine ca mine, e supusă unor presiuni. Așa că noi am vrea să știm exact care este calendarul, nu cumva să uh, ne aflăm într-o situație în care iarăși dispare un miliard și nu știm cum anume. Și, în final, grilele acelea de evaluare, tabelele de evaluare la care dumneavoastră v-ați referit și anume cu ultimul trimestru 2015 va fi mai mult sau mai puțin uh, situație normală, însă aș vrea să știu dacă într-adevăr, da, acest lucru funcționează deja. Mulțumesc. Colegă Cernetski. Domnul Cernetski acum, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Nu doresc să comentez rezultatele ultimului summit de la Bruxelles de duminică, dar această observație a doamnei Alassander este interesantă. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Lamarck și echipei sale pentru introducerea foarte interesantă și importantă făcută pentru dezbaterea noastră de azi. Vă mulțumesc ambilor comisari de asemenea și am o întrebare adresată domnului comisar Mimița. Mai întâi, trebuie să vă mulțumesc că ați răspuns la chestionar și aș dori informații suplimentare în legătură cu finanțarea ONG-urilor și monitorizarea acesteia de Comisia Europeană. Um, doresc uh, să mă înscriu în continuitatea întrebărilor colegilor la Băiova și uh, Piper. Comisia Europeană verifică uh, cum se distribuie aceste fonduri, cum sunt ele folosite. Mulțumesc! Mulțumesc, doresc și eu să iau cuvântul. Ar fi bine dacă am putea să ne, dacă ne-ați fi putut trimite discursurile introductive și pe mail. Uh, am, uh, mi s-a părut că a lipsit din partea dumneavoastră amândurora următoarea declarație și anume dacă sunteți mulțumiți, sunteți mulțumiți de ce ați realizat în portofoliile noastre respective în exercițiul 2014, asta v-aș vrea să ne spuneți în primul rând. În al doilea rând, vreau să-l întreb pe domnul comisar Han. Anul trecut am avut o mică altercație Uh, și doamna Alamac s-a referit la acest lucru. E vorba de încălcarea regulamentului financiar și la vremea respectivă mi s-a spus că nu se va mai face acest lucru. Și o citesc pe doamna Alamac în uh, discursul său uh, introductiv, a spus că nu se vor mai face plăți fără chitanță și uh, dovadă de plată. S-a spus că se va pune capăt acestor proceduri, acum vedem însă că au apărut iarăși astfel de uh, plăți, deși uh, Parlamentul uh, s-a exprimat clar împotrivă încă din luna mai, am avut o discuție chiar la mine în birou încă din luna ianuarie. Deci eu m-aș fi așteptat să, ca de îndată ce devine clar că nu se poate așa, să se și oprească aceste proceduri mie mi se pare pur și simplu imposibil că nu mai putem să fim siguri că se pune în aplicare ceea ce ni se promite că se va pune în aplicare. Și aș dori să rog pe doamna Lamarck să ne spună ce fel de plăți a identificat, cu ce date, dacă e vorba de mai 2015, dacă înainte de 8 mai 2015 au mai fost uh, făcute plăți fără chitanțe și uh, dovezi de plată. Apoi, domnule Han, ați fost comisar pentru afaceri regionale și cunoașteți bine situația din statele membre și întreaga uh, nenorocire din statele membre. Vedeți acum că la Serbia și la Bosnia rata de eroare este mai mică de 1%. Deci aș vrea să vă întreb ce reușesc să facă aceste state și statele membre europene nu reușesc să facă. V-aș ruga să ne spuneți uh, două fraze personale în legătură cu acest subiect, pentru că eu cred că ar putea să fie util pentru toată situația proastă din statele membre să luăm un, acest exemplu. Apoi, domnule Han, ieri mi-am permis uh, să um, evaluez rapoartele făcute de șefii de delegație ai Uniunii Europene cu privire la folosirea fondurilor europene în state terțe. E vorba de rapoarte DEFCO și am văzut în um, realizarea studiului că DigiNIR nu folosește, um, nu se folosește de reprezentanții UE în delegații pentru a-și implementa politica acolo, în statele terțe. Eu v-aș ruga să faceți uz de acest uh, personal, pentru că sunt de multe ori lucruri care se cunosc mai bine la fața locului, e vorba de indicatori, e vorba de gestiune, pentru că um, fără indicator nu se poate, doamna Ayala. Fără indicatori, un um, șef de delegație nici măcar nu poate să știe ce are de făcut. Uh, pentru că cheltuie banii, cheltuie fondurile alocate, dar dacă nu respectă indicatorii, n-a făcut nimic. Uh, eu cred că și șefii de delegație de la DigiNIR ar trebui să știe ce au de făcut și ce nu și deci ar fi de dorit ca acest sistem să fie preluat și de DigiNIR. Asta aș dori eu să vă întreb și aș avea și o întrebare pentru domnul comisar Mimița. Eu nu am înțeles tot ce ține de AMG. Este vorba aici până la urmă de credibilitate. Aș vrea să știu uh, de ce s-a procedat retroactiv. Uh, uh, știu că e implicat un fost funcționar de la comisie. Să înțeleg că aceste personaje câștigă întotdeauna. Eu sunt foarte îngrijorată. Raportul Olaf cumva a fost reprimat și nu e clar ce s-a întâmplat cât, și mi se pare că regularitatea documentelor AMG nu mai are nicio importanță la comisie. De aceea ar fi important ca în perspectiva 2020 să se rezolve această problemă, inclusiv să se ofere accesul într-o uh, sală de lectură securizată. Pentru că mie nu mi se pare normal așa ceva. Mulțumesc, doamna Schmidt dorește și ea să ia cuvântul, vă rog frumos. Și după aceea mai avem și punctele EDF, nu uitați. Da, sigur, am și eu niște întrebări care se referă la EDF, desigur, dar după ce v-am ascultat, m-am gândit la următorul lucru. Se spune foarte mult despre obiectivele UE, obiectivele Comisiei, despre cooperarea la Comisie, despre co- colaborarea cu Consiliul și alții, despre obiectivele Consiliului. Acum la Comisie se folosește această nouă procedură, mai multe direcții generale lucrează împreună. Eu aș vrea să știu dacă în situația actuală din Europa, și mă refer la situația refugiaților, există și alte obiective pe lângă aceasta, alte obiective care sunt urmărite și ce se face, ce s-a făcut până acum? Colegii Ali, bine. Domnul Ali. Благодаря, госпожо председател уважаеми господа комисари. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnilor comisar, doamne Lamarck, aș doresc să mulțumesc pentru informațiile exhaustive oferite și pentru raportul Curții de Conturi. Mai întâi doresc să-i felicit pe comisari pentru abordarea lor coordonată. când vine vorba de acțiunea externă a Uniunii Europene pentru cooperarea internațională și pentru politica de vecinătate. Doresc să felicit mai ales pe domnul comisar Han pentru rolul său pozitiv în procesul de extindere și în pregătirea um, țărilor care doresc să adere la Uniunea Europeană. Recent, Domnul comisar Han a prezentat noul pachet privind extinderea și ținut cont în, de cadrul internațional complex, de situația actuală complexă, aș avea și eu câteva întrebări, având în vedere noua abordare a Comisiei prezentată de doamna Cristalina Gheorgheva pentru abordarea bazată pe rezultate. Aș dori să întreb cum se pot măsura progresele diferitelor țări pe calea aderării la Uniunea Europeană. Știm că abordarea tradițională este aceea a deschiderii și închiderii capitolelor, dar știm că acesta are o dimensiune politică. Ce părere aveți despre introducerea unui set de indicatori pe baza auditurilor din țările respective în legătură cu progreselor, astfel vom putea compara țările între ele. Având în vedere că am vorbit despre indicatori, doresc să adaug faptul că avem nevoie de indicatori cu o bază solidă, durabil, care să reflecte cu adevărat realizările țărilor pe calea spre aderare. Bineînțeles, nu dorim să se intre prea mult în detalii, pentru că procesul este de durată, dar atunci și atunci când apar conflicte, se complică lucrurile, ehm, dar chiar atunci eh, controlele instituțiilor europene trebuie să fie și mai stricte, așa cum s-a spus. Mă opresc aici. Mulțumesc. Da, Aș uh, dori să încep cu doamna Lamarck de la Curtea de Conturi. Trebuie să răspundeți, vă rog, și la întrebările raportoarei. Vă rog, doamna Lamarck. Mersi, madame. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, în ceea ce privește rata erorii și calculele noastre. Doresc să amintesc pe scurt că această metodologie este, rezultă din obligația din tratate, uh, tratatele, tratatul cere curții să-și exprime punctul de vedere în legătură cu conturile și operațiunilor um, care stau la baza care sunt subiacente acestor uh, conturi ale Uniunii Europene și de aceea trebuie să facem un audit financiar, unul de certificare și unul privind um, regularitatea. Deci, această rata erorii este rezultatul unei, unor operațiuni pe care le-am considerat neregulate, le-am cuantificat, le-am examinat la un moment dat și în legătură cu conturile dintr-un anumit exercițiu financiar. Acest lucru nu înseamnă că aceste erori nu au putut fi unele corectate ulterior de către comisie și anumite cazuri au putut să fie corectate și comisia are dreptate să spună că dacă mergem până la capătul contractului, avem și ocazia să corectăm erorile, dar noi le examinăm la un anumit uh, moment dat pentru că vizează conturile un dintr-un anumit exercițiu financiar. De aceea, rata erorii calculată de noi este diferită de rata erorii reziduale calculată de Direcția Generală DEFCO, pentru că are loc, acest calcul are loc într-un moment diferit, pe baza unor metodologii diferite și fiecare rata erorii este calculată corect, judicios, conform metodologiei folosite de fiecare dintre noi. Dar aceste metodologii nu sunt deci identice. EFCO așteaptă să meargă la capătul operațiunilor și apoi calculează. Noi nu putem să o facem pentru că ne încadrăm într-un exercițiu financiar uh, bine determinat. Așa cum am spus, calculul DGDEFCO privind rata reziduală a erorii, adică rata erorii care rămâne după ce se fac toate controalele, E normal să se facă acest calcul și, bineînțeles, rata erorii este mai mică decât a noastră, pentru că DGDEFCO își lasă timpul să ducă operațiunea până la capăt și să facă ce e de făcut. Deci, această rata erorii trebuie să amintim că este legată de cantifica, cuantificarea erorilor conform regulamentului financiar, prin justificarea operațiunilor, respectarea procedurilor, uh, achizițiilor publice și așa mai departe și când aceste proceduri sunt cuantificabile, intră în rata erorii. De aceea, anul trecut, nu am cuantificat erorile privind plățile acordate Turciei, pentru că puteau fi corectate și au fost corectate chiar dacă arătau, denotau o, o slăbiciune importantă, pentru că Comisia a acceptat prefinanțări pe baza unor estimări și nu pe baza costurilor reale um, bazate pe justificative. Deci aici nu era vorba doar de um, o lipsă în aplicarea regulamentului financiar, dar și una legată de uh, clauza de prudență. Deci, Comisia a, uh, făcut anumite plăți pe care oricum le-ar fi făcut până la sfârșitul contractului, dar în momentul examinării, clar, a existat o eroare și un risc. Am constatat aceeași eroare anul următor, doamnă președinte, în valoare de 96 de milioane de euro, dar înainte de luna mai 2014. Deci, sunt operațiuni cu risc, dar care pot să ducă la uh, acțiuni corective din partea Comisiei dacă Comisia este conștientă de aceste probleme. De aceea, am considerat și Direcția Generală DEVCO a înțeles acest lucru, că este important că reglementările aplicabile la comisie să fie conforme regulamentului financiar și astfel să evite situația în care s-ar repeta astfel de rol, pentru că nu se știe niciodată dacă nu ne dăm seama de ele, riscul poate să fie important. Deci această rata erorii trebuie să fie considerată ca fiind legată de examinarea situației la un moment dat al unor operațiuni care fac parte din examinarea colectitudinii conturilor, deci e vorba de o cuantificare bazată pe metodologia de audit obișnuită și trebuie văzută ca un indicator de slăbiciune în sistemul de control care merită examinat și observăm recomandările pe care le facem comisiei că Răspunsurile sunt în general pozitive pentru că semnalăm slăbiciuni și um, urmărim același obiectiv ca și Comisia și anume să ne asigurăm că operațiunile au loc în condiții de regularitate. Acum, în ceea ce privește performanța, doresc să amintesc mai întâi că regularitatea este doar o componentă uh, a performanței și nu putem să sperăm uh, să avem operațiuni efic- eficiente, eficace, dacă nu ne asigurăm și de faptul că sunt regulate. Um, în avizul Parlamentului ni se cere să punem mai mult accentul asupra performanței și asta și încercăm să facem, nu doar în raportul nostru anual, chiar dacă nu acesta este obiectul acesta ci și în rapoartele speciale. N-am uh, răspuns la întrebarea doamnei Ala Sender în legătură cu cele două rate a erorilor și ajutorul bugetar și ajutorul din partea mai multor donatori. Haideți să ne plasăm în perspectiva noastră pentru acest raport anual și anume examinarea regularității operațiunilor uh, conform uh, legislației aplicabile, dacă cheltuielile sunt eligibile dacă toate reglementările au fost respectate. În aceste două cazuri nu putem verifica regularitatea. De ce? Pentru că pentru ajutorul bugetar Comisia va acorda va avea o intervenție generală um, în avantajul unui țări beneficiare pe baza anumitor criterii, bineînțeles nu la întâmplare, dar aceste criterii nu răspund nu le putem examina așa cum am examina o reglementare, respectarea regulilor achizițiilor publice și așa mai departe. Deci dispune de o anumită marjă de apreciere și pentru noi, din acest punct de vedere, nu există un text de aplicat sau o reglementare de respectat. Rămâne la atitudinea Comisiei să aprecieze utilitatea unui ajutor și știm că în anumite țări toate criteriile nu sunt reunite neapărat și totuși Înseamnă oare acest lucru să nu ajutăm țări în curs de dezvoltare care au nevoie de ameliorarea guvernanțelor? Deci, având în vedere metodologia raportului nostru anual, nu putem califica regularitatea acestor ajutoare sau neregularitatea lor, așa cum sunt ele vărsate de comisie. Pentru a ști dacă au avut loc erori sau mai rău de atât, am trebuit să putem să examinăm ce au făcut țările cu acești bani și, bineînțeles, acest lucru nu intră în competența noastră. În schimb, putem examina ajutorul bugetar și am făcut-o pentru că Curtea deja a transmis un raport în legătură cu acest ajutor și în alt raport, în alt raport examinează ajutoarele bugetare generale sau specifice și putem să o facem în rapoartele noastre de performanță pentru că putem vedea criteriile adoptate, progresele făcute în aceste țări și um, Alte țări de altfel au făcut-o, cum ar fi Regatul Unit sau țările de jos, dar nu în rapoartele anuale. Pentru că nu avem un, o, o reglementare ca respectarea regulilor achizițiilor publice sau aplicarea TVA-ului și mai departe. La fel și pentru fondurile cu donatori multipli. În acest caz, Comisia contribuie la fonduri, deseori ale ONU, care reunesc, deci, numeroși donatori. Uniunea Europeană este un actor important în ajutorul pentru dezvoltare, chiar cel mai important din lume, dar poate să intervină și intervine des în cooperare cu alții. Deci aici nu mai ne aflăm în cadrul unor cheltuieri specifice, pentru care putem examina eligibilitatea. E vorba de fonduri uh, acum mai multe surse de finanțare și, finanțare și deci din punct de vedere tehnic nici aici nu putem găsi erori, putem să o facem doar dacă facem un audit specific privind aceste operațiuni. Și uh, am făcut astfel de, de studii în trecut din punct de vedere tehnic, deci așa cum am spus-o, nu vom intra niciodată în aceste tipuri de operațiuni, în metodologia erorilor uh, cuantificabile, de aceea am respectat solicitarea Parlamentului și am calculat două rate ale erorii, pentru că o procent din eșantion uh, nu va uh, prezenta niciodată erori. Deci noi nu am dorit ca rata erorii să crească în mod artificial, ci am dorit să semnalăm exact care sunt erorile și care sunt riscurile pe care Comisia poate să le corecteze în cadrul exercițiului din raportul anual. Dar această rata erorii este, așa cum am spus, un indicator privind proporția de operațiuni înscrise în conturi care în momentul examinării lor prezintă erori din cauza proastei cunoaștere legislației sau din cauza altor probleme. Deci reprezintă o imagine de la un moment dat. Acum, în ceea ce privește performanța, Într-adevăr, Curtea dorește să-și dezvolte analizele performanțelor, inclusiv în raportul anual, pentru că știți că un capitol este consacrat în fiecare an valori adăugate a bugetului Uniunii Europene din punctul de vedere al performanței și facem acest lucru în mod regulat în cadrul rapoartelor noastre speciale, pentru că în acest caz avem capacitatea pentru o anumită țară, pentru o anumită operațiune, să uh, dezvoltăm abordarea pe baza eficiențelor și eficacității și o facem. Nu trebuie să dau eu cu părerea în legătură cu cadrele de performanță ale comisiei, dar uh, pot să amintesc faptul că în multe din rapoartele noastre speciale, și am spus-o și în acest raport anual, instrumentele de pilotaj ale performanței. Doamna președinte o întrerupe pe vorbitoare. Nu ați răspuns încă la întrebarea raportorului în legătură cu rapoartele speciale, raportul special pentru migrație și refugiați. Ați evocat două rapoarte. Unul în legătură cu evaluarea riscurilor legate de abordarea curții bazate pe performanță, uh, abordarea comisiei bazată pe performanță, care a fost adoptat recent uh, de Curtea de Conturi și va fi rapid prezentat mass media și comisiei dumneavoastră. Acest raport a fost deci adoptat și spune că această abordare bazată pe performanță poate și trebuie să fie ameliorat, așa cum am spus-o și în alte rapoarte speciale, iar raportul pentru migrație, care vizează, deci, aspectele externe din cadrul intervenției Comisiei în domeniul migrației, chiar dacă contextul actual este delicat, nu se referă la refugiați deloc. Acest raport a dus uh, la un, um, un conflict, o discuție cu comisia, o, uh, o discuție în contradictoriu foarte animată și o nouă examinare va avea loc pe 10 decembrie. Deci raportul final și decizia curții privind acest raport va fi luată săptămâna viitoare de curte în urma unei a doua lecturi. A avut deja loc o prima lectură. Ce serait donc vrai que l'audité... Deci, auditatul hotărăște ce face auditorul. Bun. Domnule comisar Han, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Piper pentru interes. Cred că reușim amândoi întotdeauna să facem imposibilul posibil, uh, fie că suntem uh, torționari sau uh, niște cavaleri care fac dreptate. Apoi, în legătură cu Turcia, trebuie să reușim să facem diferența între um, asistența de preaderare și fondurile acordate pentru gestionarea situației actuale a migranților. În ceea ce privește bugetul de preaderare, acesta este fix, este scris într-un cadru și uh, dacă nu greșesc, este de 4 până la 4,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Iar obiectivele stabilite pentru aceste fonduri sunt, ca și la celelalte state candidate, de a se face investiții țintite în domeniul administrației publice, dar și în domeniul infrastructurii pentru a permite acestui stat să ajungă la standarde europene. Acest lucru se uh, face în fiecare stat, întotdeauna se negociază un program împreună cu statul respectiv, un program pe trei ani și se folosesc fondurile structurale nu pentru întreaga perioadă de șapte ani, ci pentru câte trei ani și se ține cont de ce este necesar în diferitele domenii punem accentul în mod diferit în fiecare stat uh, pentru a uh, ameliora perspectivele de acoperire a deficiturilor în fiecare stat membru și um, încercăm să facem uh, ameliorări grație fondurilor respective. Pentru Turcia, ca și pentru celelalte state, nu se constată momentan modificări în ceea ce privește cheltuirea fondurilor de către um, Uh, administrație. Adică uh, se uh, dau niște cifre indicative la începutul perioadei și apoi se verifică la sfârșitul perioadei. Dacă ne gândim însă la situația actuală a refugiaților, cu siguranță avem de a face cu problematica discutată duminică E clar că va fi nevoie de fonduri suplimentare, extrabugetare, va fi nevoie de fonduri acordate de statele membre și uh, altfel uh, nu se va putea face față acestei necesități de finanțare. Un aspect foarte important ca observație uh, în subsidiar este că trebuie să facem diferența între refugiați și migranți. Refugiații vin din domenii, din zone de criză politică, de război. Migranții însă au intenții economice, încearcă să-și amelioreze aici condițiile de trai. În legătură cu Tunisia, la începutul anului au existat întârzieri de plată Direcția Generală Vecinătate, împreună cu Direcția Generală Extindere, a um, realizat o coordonare, într-adevăr, care a dus și la întârzieri de plată, însă înțeleg că unele state sunt de părere că uh, este uh, grav când își primesc banii cu întârziere, dar asta se întâmplă pentru că trebuie să se controleze dacă plățile sunt um, reglementare. De aceea avem uh, comitete de monitorizare care se reunesc o dată de două ori pe an, care analizează situația. Și uh, pur și simplu aceasta este procedura noastră care este stabilită în acord cu dumneavoastră de altfel și fără respectarea acestor condiții nu se pot realiza plățile. Acestea sunt uh, condițiile impuse inclusiv de Comisia de Control Bugetar. În legătură cu Moldova, Um, nu cred că există termene limită. Este necesară o decizie politică care să ne permită să colaborăm cu ei, dar până nu se ia această decizie politică, nu putem face plățile, pentru că uh, riscăm să pierdem niște bani la sfârșitul anului. Dar eu nu pot să fac presiuni. Uh, eu mi-aș dori să pot face presiune asupra lor ca să uh, ajungă cât mai repede la o realitate politică normală. În ceea ce privește întrebarea doamnei președinte, uh, la începutul anului uh, și în anul anterior situația a, fost, a devenit dificilă. În 28 mai au intrat în vigoare noile reguli și după 28 mai 2014 ar trebui să nu mai fie permise plățile efectuate fără dovezi clare de plată. Eu uh, înțeleg că așa și este, am fost asigurat de mai multe ori că așa ar fi și nu știu să fie altfel. Faptul că în statele candidate rata de eroare este mai mică decât în unele dintre statele membre dat, v-ați referit și la portofoliul meu anterior și uh, v-aș putea, aș, v-aș putea spune că nu este așa. Avem cele mai mari rate de eroare în statele fondatoare. Uh, cel puțin uh, în, ar fi normal să înțelegem că se produc, apar rate de eroare în state membre noi care nu, nu cunosc procedurile, nu știu exact ce trebuie să facă. Uh, dar um, în state membre foarte vechi nu e normal să avem o rată de eroare de genul acesta. În Spania, de exemplu, știu că există extrem de mulți intermediari, ceea ce explică rata de eroare foarte mare. Apoi, diferențele dintre unele state membre noi și statele candidate are legătură poate cu calitatea administrației, dar eu cred că nu sunt diferențe grave. Uh, Pur și simplu, cu statele candidate lucrăm mai mult și vreau să vă amintesc că nu e vorba de negocieri de preaderare, e vorba de un proces care are drept obiectiv aducerea acestor state la nivel european, la standarde europene. Și uh, noi ne străduim să uh, ne asigurăm că administrațiile de acolo devin capabile să colaboreze cu administrația europeană. Iar eu, um, cât am fost comisară pe afaceri regionale, m-am asigurat că, uh, că cei uh, responsabili își uh, îndeplinesc îndatoririle pentru că se știe că sunt multe lucruri care ar trebui făcute prin o gestiune directă de oamenii noștri și abia apoi uh, ar trebui să intervină etapa gestiunii partajate într-un moment în care există o mai mare fiabilitate a administrației, ceea ce este coincide de multe ori cu momentul aderării. De aceea se explică această rată de eroare mai redusă. În ceea ce privește instrumentele de gestiune, indicatorii și așa mai departe, este un punct valabil. Noi ne-am uh, propus și de altfel și suntem în curs de armonizare cu DEFCO, ne străduim să ajungem la standarde comune, încercăm să nu uh, înnebunim prea mult pe oamenii noștri din teritoriu, dar într-adevăr e important să avem indicatori cât mai uh, adecvați dar în ceea ce privește mm, anumite fonduri, se aplică mm, obiective concrete și indicatori concreți. Și mm, o observație de încheiere. Am prezentat acum două săptămâni politica de vecinătate în noua sa formă, iar motoul, că că nu e o surpriză pentru nimeni, motoul nostru pentru următorii ani este stabilizarea securizarea vecinătății noastre și avem trei obiective mari, pace, stabilitate și bunăstare. Și uh, acum ajungem la un punct dificil. Cum vom cuantifica toate aceste lucruri? Cum cuantificăm pacea? Cel puțin, uh, din câte înțelegem noi, uh, uh, am putea spune că există pace în Ucraina de Est uh, pentru că nu se mai trage de două luni? Uh, ce înseamnă stabilitatea? Poate că fiecare dintre noi um, are o imagine diferită a stabilității, la fel și prosperitatea și acesta este un concept care poate fi interpretat în foarte multe moduri. Și spun toate aceste lucruri pentru că cred că mă veți întreba, mă întreb Claudia, cum vă stabiliți obiectivele? Așa ne stabilim noi obiectivele, către asta, către asta lucrăm Și uh, asta este și dificultatea în același timp. Pot să abordez, de exemplu, chestiunea reformei administrative cu un responsabil, ă, cu un ministru de finanțe, să meargă totul foarte bine și să mă trezesc după aceea că ministrul de finanțe este înlocuit. Nu avem nicio influență, situația se schimbă, de aceea eu sunt de părere că fondurile acestea sunt uneori bine folosite, însă deși uneori folosim bine fondurile, se petrec regrese. Um, eu uh, vă stau la dispoziție să discutăm și în afara descărcării, pentru că mi se pare că e important să discutăm despre politica noastră, despre provocările cu care ne confruntăm, despre dificultățile noastre, și dar și despre ce ne motivează. Pentru că um, când discutăm despre numeroasele audituri de performanță, cred că este important ca Comisia de Control Bugetar să și înțeleagă mai bine politica noastră. Pentru că, sincer să vă spun, la Comisia AFET până acum nu m-a întrebat nimeni uh, de ce am oprit plățile pentru Moldova. Din partea dumneavoastră e o întrebare foarte legitimă, însă pozițiile sunt foarte diferite în Parlament, ceea ce e în regulă. Dar uh, ce mă interesează pe mine este ca Comisia de Control Bugetar să um, nu um, intervină în uh, treburile afet, să nu încurce uh, ce are fiecare comisie de făcut, să reușim să ne facem treaba și tocmai pentru că suntem atât de vizibili avem și limitări. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumesc. Eu între timp sunt foarte convinsă că Comisia va dezvolta indicator pentru pace, uh, securitate și stabilitate. Domnule Mimița, aveți cuvântul. Thank you, uh, Madam Chair. I'll try to... Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să trec în revistă toate aspectele evocate și am să încep cu rata de eroare și întrebarea de ce rata de eroare a crescut și a ajuns la 3,8% anul acesta. Este un fapt clar că acum avem cel puțin trei rate de eroare diferite. Una normală, obișnuită, cealaltă fiind cea nouă introdusă atunci când există excepții, când ne referim la sprijinul bugetar și la fonduri acordate împreună cu alți donatori. Ai o altă rată de eroare. Eu cred că ar fi mulțumiți cu această rată de eroare dacă toată lumea în această sală ar înțelege foarte bine la ce înseamnă exact fiecare rată de eroare și cum anume acestea pot fi utilizate ca și unitate de măsură pentru progres sau pentru realizările noastre în mecanismele de control sau în modalitățile de implementare ale proiectelor noastre. De aceea, rata de eroare în fond n-a crescut. N-ar fi crescut la 3,8% dacă am fi dacă am fi uh, analizate exact aceleași eșantioane, dacă am fi avut informații care să fie comparabile, bazate pe pe aceeași metodă de eșantionare și de analiză. Și iată că ajung acum, doamna președinte, și la un alt aspect. Dacă eu sau noi, ca și comisari, suntem, da sau nu, mulțumiți per total de progresele înregistrate sau performanțele înregistrate în politicile noastre. N-aș fi mulțumit deocamdată atâta vreme cât există rate de eroare care sunt prezentate și calculate cu metodologii diferite. Oricum, cu acestea fiind spuse, sunt conștient de faptul că e aproape imposibil să ajungi la o rată de eroare zero în programe și politici. Dar să ajungi la un nivel mai jos decât nivelul actual, da, asta într-adevăr ar fi o unitate de măsură a succesului a mecanismelor implementate, a recomandărilor Parlamentului sau autorităților bugetare, cum ar fi Comisia de Control Bugetar. Recomandările sale. Acum, să ajungi la 0,0 rată de eroare și dintr-o dată să hotărăști că vei avea doar proiecte de sprijin bugetar și nu vei mai avea programe, atunci poate că politicile de dezvoltare ar fi primele politici în care am avea o rată de eroare egală cu zero. Însă nu cred că așa ceva se poate face, pentru că m-ar interesa să văd și eu modalitățile de implementare ale unor astfel de politici, dacă într-adevăr funcționează. De aceea încurajez toate serviciile noastre la comisie să conlucreze, să discute, să explice în ce măsură rata aceasta de eroare ar putea fi utilizată ca și unitate de măsură pentru sistemul nostru de control, de implementare a programelor, pentru a măsura performanțele și rezultatele în politicile pentru dezvoltare. Deci trebuie să recunoaștem toate aceste aspecte pentru că ele sunt foarte importante și pentru acțiunile noastre de viitor. Acum, în ceea ce privește migrația și refugiații și chestiunea legată de faptul că politicile de dezvoltare, dacă vor fi în măsură să contribuie mai bine la o scădere a presiunii migratorii. Eu sunt de părere că migrația, chiar și ilegală, de fapt nu a crescut în mod dramatic, așa, la nivel de cifre în ultimii 4-5 ani. Ceea ce reprezintă într-adevăr o criză și o problemă arzătoare în momentul de față reprezintă nu migranții, ci refugiații. Fluxul acesta de refugiați ar putea fi scăzut prin diferite măsuri și programe diferite politici. E vorba de un angajament la nivel diplomatic, la nivel politic, un angajament a Uniunii Europene, a comunității internaționale. a Serviciului European de Acțiune Externă pentru a încerca să găsească soluții politice la conflictele care reprezintă de fapt rădăcina unor astfel de presiuni migratorii. După cum am spus înainte, 80% din, Africa, din uh, migranții care vin din Africa, de fapt, uh, nu vin în Europa, ci pleacă din zonele de conflict înspre alte țări africane în care nu există conflict țări mai bogate, dar țări africane și asta demonstrează că politicile noastre de dezvoltare dau rezultate în multe țări în Africa. Dar nu în toate. De aceea, la întrebarea dacă într-adevăr avem suficiente uh, instrumente și suficiente planuri de cooperare la îndemână, e clar că avem nevoie în continuare de angajamente pentru dezvoltare durabilă, în agenda de dezvoltare durabilă. Pentru că e vorba de un angajament colectiv la nivel european pentru a ajunge la 0,7% din PIB-ul nostru care să fie utilizat în mod oficial ca și asistență pentru dezvoltare, ca și contribuție. Ar fi dublu față de ce avem în mod colectiv acum în Uniunea Europeană. Deci noi suntem în mod clar angajați spre o sporire a contribuției noastre pentru dezvoltare. Dar această asistență pentru dezvoltare nu poate fi suficientă pentru a face față tuturor chestiunilor referitoare la dezvoltare, tuturor problemelor. În fond, hai să zicem că ajungem la 0,7% din PIB și avem aceste fonduri la îndemână. Asta reprezenta mai puțin de 15% din acoperirea totalului de nevoi, în așa fel încât să ajungem la niște rezultate durabile. Pentru că e un pachet foarte uh, complex care cuprinde resurse în intern, uh, sectorul privat angajat în parteneriate de dezvoltare și politici de bună guvernanță care să permită existența unui cadru pentru a dezvolta aceste politici. Deci e clar că de nevoie de mai multe alte elemente pentru a putea lansa aceste politici de dezvoltare dincolo de asistența pentru dezvoltare oficial definită. Acum, în ceea ce privește reprezentanții UE și rapoartele acestora în uh, delegațiile UE la fața locului, rapoartele de gestiune, ale programelor noastre. Acești reprezentanți, aceste rapoarte, sunt instrumente de gestiune. Și asta trebuie să fie clar înțeles. Sunt instrumente de gestiune, sunt un input pentru raportul anual al directorului general. Și nu e posibil să avem întârzieri în programare, în implementare, care să vină din partea rapoartelor acestea de gestiune, ca și dovadă a faptului că noi nu ne atingem țintele obiective fixate în politicile noastre, în domenii specifice sau în anumite țări. Deci, cadrul european de rezultate pe viitor ne va permite să facem o legătură mai bună între buget și obiective, între buget și rezultate, să avem astfel un buget orientat pe rezultate. Și e clar că trebuie să fixăm niște obiective clare de dezvoltare pe care toată lumea să le aibă în minte în momentul în care vorbim de etapa de implementare. Și rapoartele de gestiune din partea reprezentanților de la delegațiile UE reprezintă un astfel de instrument și indicatorii utilizați nu reprezintă o probă, dovadă absolută, o probă absolută a gradului de succes al uh, măsurilor noastre concrete, programelor noastre concrete pentru dezvoltare. ceea ce privește IMG, am încercat International Management Group, am încercat deja să răspund și să explic care este poziția comisiei și pot să repet încă o dată că în ceea ce privește direct Comisia Europeană, cazul acesta IMG este închis. Dosarul este închis. Comisia a luat măsurile de precauție necesare pe care noi, directorul general de la DEFCO, le-a le, le luat deja și Comisia nu mai utilizează sisteme de gestionare a fondurilor indirecte prin intermediar precum uh, IMG. Uh, iar în ceea ce privește statutul organizațiilor internaționale, ar fi nevoie de dovezi suplimentare uh, care să eh, oglindească situația tuturor statelor în care IMG a furnizat astfel de servicii. Până când vom avea aceste dovezi, nu vom mai avea niciun fel de gestiune indirectă a fondurilor europene prin IMG. Și iată că ajungem acum la dorința noastră de a întări încă o dată criteriile utilizate pentru acest sistem de gestionare indirectă, prin intermediarul, uh, intermediul unor agenții sau organizații internaționale. În consecință, în jur de 90 de organizații internaționale sunt în momentul de față reevaluate utilizând aceste criterii întărite. Și vom vedea dacă vor trece sau nu aceste noi teste. Deci, repet încă o dată, cazul, dosarul IMG, International Management Group, nu mai este de actualitate, pentru că IMG nu mai este recunoscută ca și organizație internațională și Comisia nu mai uh, îi încredințează o gestionare indirectă a fondurilor. Uh. NGO uh, and, and, and the way how, how we can uh, uh, evaluate uh, and, and în legătură cu modul în care putem verifica cum um, proiectele ONG-urilor sunt conforme cu standardele, proiectele puse în aplicare de ONG-uri sunt supuse acelorași controle și audituri ca și orice alte proiecte. și ONG-urile trebuie să răspundă ca orice alți parteneri. Uniunea Europeană recunoaște faptul că ONG-urile sunt esențiale în crearea bazelor pentru um, o contribuție democratică și o responsabilitate democratică pentru politicile de dezvoltare. De aceea avem nevoie de ONG-uri uh, în conceperea politicilor noastre și în punerea lor în aplicare. Le respectăm autonomia, dar controlăm modul în care respectă regulile existente. Deci există comitete de evaluare care verifică respectarea politicilor noastre de toate ONG-urile, de toate, pentru toate proiectele finanțate și gestionate de ONG-uri. De câte am notat eu, cam acestea erau întrebările și cred că am răspuns la toate în legătură cu politica de dezvoltare și cu mecanismele de control din cadrul politicii de dezvoltare. Vă mulțumesc pentru precizări, sunt foarte importante și dăm cuvântul doamnei raportor. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vă mulțumesc pentru dezbatere. Cred că mai avem nevoie de informații în plus în legătură cu anumite puncte. Am notat aici că ați promis informații mai detaliate în legătură cu contractele acordate fără proceduri de achiziții publice în situații de urgență, deci vă rog să ne transmiteți detalii lipsesc uh, observații din partea Comisiei în legătură cu procedura contradictorie cu Curtea de Conturi, în legătură cu um, raportul special. Sau comentați în scris sau comentați acum, dar este o întrebare importantă la care aș dori să aflu răspunsul. Sunt de acord cu doamna președinte că mai avem nevoie și de actualizări în legătură cu IMG, deci vă rog țineți-ne la curent. Și la început am întrebat în legătură cu cadrul de performanță, care a fost abordat un pic, dar nu suficient și e nevoie de discuție mai, mai amănunțită. Uh, și în legătură cu noul cadru um, pentru rezultate avem nevoie de mai multe informații de la DG uh, DEFCO. Domnule Hansen, de acord în legătură cu discuția mai filozofică, în legătură cu Uh, obiectivele generale. Da, dorim, bineînțeles, uh, prosperitate, dar filozofia este să analizăm obiectivele generale, dar pe de altă parte e important uh, abordarea pragmatică a modului în care sunt absorbite fondurile. Deci împreună trebuie să găsim o cale de mijloc. Acestea sunt elementele de către cu care aș avea nevoie de informații mai detaliate. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Mulțumesc. O să vă mai trimitem câteva întrebări ca să puteți să ne răspundeți și în scris. Uh, și doresc și eu să vă mulțumesc, domnule comisar Han. Vom uh, accepta oferta dumneavoastră și anume de a primi informații mai detaliate în afara descărcării, pentru că ne interesează foarte mult combaterea corupției și munca noastră din Uniunea Europeană a arătat că de multe ori um, sunt, uh, se încearcă să se ia măsuri, dar care nu dau roade în statele unde corupția este mare. Cred că ar fi interesant să aprofundăm uh, diferitele puncte menționate și, uh, de asemenea, justiția e un subiect care ne preocupă întotdeauna, mai ales în statele din vecinătatea Uniunii Europene, și de multe ori am realizat rapoarte din proprie inițiativă pe această temă. Deci ne interesează foarte, foarte mult acest subiect și ne vom bucura să reținem legătura cu dumneavoastră. În orice caz ne vom mai vedea anul viitor, dacă nu cumva Curtea de Conturi va constata că nu există nicio rată de eroare la rubrica 4. Noi, în orice caz, suntem foarte interesați de toate informațiile pe care le putem primi, pentru că trebuie să acoperim întregul buget european în activitatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult și, domnule comisar Han, vă las să plecați și continuăm cu domnul Mimița pe tema EDF. Domnul Han, o observație foarte scurtă pentru că nu vreau nici eu să îmi iau tălpășița cu una cu două. Aceste declarații privind stabilitatea și prosperitatea nu sunt doar principii filozofice, sunt obiective foarte clare dar uh, provocarea este într-adevăr să cuantifici aceste elemente. Pe de altă parte, eu cred că nu sunt cuantificabile, dar sunt obiective generale pe care le urmărim și ne interesează foarte mult uh, în vecinătatea noastră să uh, se răspândească stabilitatea și prosperitatea. Și cred că acesta este ambiția noastră și în această privință, încă o dată vă spun că mă bucur că am avut această discuție și poate că și Cocobu ar putea să uh, promoveze, să se apropie puțin de gândirea afet, ca până la urmă să vă întâlniți undeva la mijloc. Și încă o dată, cred că e important să ținem cont de faptul că performanța este mai importantă și e important să înțelegem mai bine ce fac politicile noastre și cum se combate corupția, mai ales în uh, cursul extinderii și în statele candidate. Este un element important, dar când vine vorba de vecinătate avem alte probleme și cred că e foarte important să înțelegem toate aceste lucruri și să avem o discuție deschisă și francă. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc că mi-ați acordat libertatea. Mulțumesc, mie îmi place să am ultimul cuvânt, trebuie să înțelegeți. Noi vă urăm mult succes în continuare și în ceea dacă noi am fi un al doilea afet, cred că n-ați, nu v-ați bucura deloc. Uh, toate cele bune, Crăciun fericit și domnule Mimița, dorim, noi dorim să continuăm acum. Doamna Lamarck, uh, raportoarea pentru EDF este Claudia Schmidt. Und ich würde Frau Lamarck gerne gleich das Wort geben. Și doresc să-i dau imediat cuvântul doamnei Lamarck ca să ne prezinte uh, respectivul capitol de descărcare. Vă rog. Merci, Madame la Présidente. Je vais, je vais aller très vite. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, mai ales pentru că domnul comisar Mimița a prezentat deja observațiile curții și răspunsurile comisiei. Primul punct, în legătură cu rata erorii, el este de 3,8%, și mai mare decât cel de anul trecut, când a fost de 3,4% și dacă excludem cele două tipuri de operațiuni pe care le-am menționat adineuri, deci ajutorul bugetar și operațiunile uh, cu mai mulți donatori, acest uh, rată crește la 4,8%. Odată din 3, în 21 de cazuri, observăm că Comisia avea suficiente informații pentru a preveni, pentru a detecta și pentru a corecta aceste, greș- aceste erori. Dacă ar fi făcut o rata erorii, ar fi cu 2,3 mai mic, deci uh, nu neglijabil, uh, mai mic și uh, deci Comisia are posibilitatea să fie mai riguroasă în examinarea regularității operațiunilor. Principalele tipuri de erori pe care le-am constatat sunt nerespectarea regulilor achizițiilor publice, 35%, lipsa de justificative, 28%, cheltuieli ineligibile 16% și cheltuieli neefectuate de beneficiari 19%. În al doilea rând, a doua concluzie se referă la raportul de activitate al al uh, DG European. Uh, directorul general limite o rezervă în legătură cu legalitatea operațiunilor, consideră că peste 2% din plăți sunt plăți cu risc și totuși declară că procedurile de control în vigoare oferă garanții în legătură cu legalitatea observațiilor și încă o dată știm că această concluzie nu este logică, pentru că Sistemele de control nu sunt eficace și nu permit prevenirea și corectarea erorilor. În al doilea rând, această rezervă se referă la legalitatea tuturor cheltuielilor, dar, normal, o rezervă se limitează doar la anumite domenii determinate sau limitate. În al treilea rând, um, am vorbit deja despre uh, studiul ratei reziduale, erorii reziduale realizate de DG DEFCO se bazează, după părerea noastră, uh, pe o metodologie corectă. Deci, în concluzie, pentru uh, Fondul Urban de Dezvoltare și pentru capitolul 8, considerăm că răspunsurile aduse de comisie și măsurile luate deja uh, ca reacție la observațiile noastre arată că există voința manifestă de a corecta slăbiciunile revelate de audit și mulțumesc foarte mult comisarului și serviciilor sale și rămân la dispoziția sa în dispoziția lor pentru a continua dialogul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar Mimița, aveți cuvânt. Thank you very much, honorable madam. Mulțumesc mult, doamnă președinte, stimați deputați. Nu vreau să repet uh, introducerea care se aplică atât la bugetul european cât și la Fondul European pentru Dezvoltare. Dar aș dori să amintesc că în statele ACP Comisia lucrează într-un mediu foarte dificil și plin de provocări, foarte adesea cu probleme de securitate. Aș dori să mă refer pe scurt la trei puncte care au apărut în mod recurent în chestionarul scris pe tema uh, Fed. Rata de eroare identificată de Curtea de Conturi, conceptul și utilizarea abordării noționale și chestiunea plăților întârziate și a uh, încheierilor de conturi nivelul cel mai probabil de eroare pentru Fed, identificat de curte, este de 3,8% de data aceasta. Rămâne stabil, înscriindu-se între 3 și 5. Vă amintesc că în studiul nostru s-a identificat o rată de eroare de 2,8% pentru buget și Fed. Dar fiind contextul dificil și riscant în care ne desfășurăm operațiunile, operațiunile, eu iau notă de acest nivel de eroare și îl înțeleg și confirm că, într-adevăr, ar trebui să se producă ameliorări uh, suplimentare. Ați vorbit despre dubla estimare a, ero a erorii pe care a introdus-o um, curtea. După cum v-am spus, noi nu suntem de acord cu acest calcul. Noi credem că modalitatea noastră de calcul este duce la uh, mai, o rată de eroare mai mică decât cea a curții și că nu este justificată scoaterea acestei metode de calcul din uh, eșantion. Excluderea celor două tipuri de finanțare nu se bazează pe motive de regularitate sau legalitate. Și în această privință v-ați referit și la utilizarea așa numitei abordări noționale la finanțarea cu mai mulți donatori, organizații internaționale. Recunosc faptul că această abordare permite Uniunii Europene să cofinanțeze acțiuni, deși unele dintre costurile acțiunilor respective nu sunt eligibile pentru finanțare UE. Abordarea noțională permite ca Uniunea Europeană să contribuie la acțiunile uh, cu mai mulți donatori. După părerea mea, este o abordare practică care ne um, garantează că cerințele UE privind eligibilitatea costurilor sunt respectate, cât timp suma cu care contribuie alți donatori este suficientă pentru a acoperi costurile care nu sunt eligibile în conformitate cu regulile UE. În cele din urmă, în chestionarul scris, v-ați referit la plățile întârziate și la încheierea întârziată a programelor. Comisia a introdus mai multe instrumente de management pentru a se asigura că se aplică principiile bunei gestiuni financiare la proiecte și la contracte. În special este vorba de indicatori cheie de performanță care au fost creați pentru monitorizarea contractelor expirate care încă sunt deschise în sistemul contabil. Și de asemenea, pentru a se reduce um, vechile prefinanțări încă nejustificate de contractanți sau de beneficiarii asistenței. De exemplu, suma totală de prefinanțări vechi din Fed a scăzut de la 1,5 milioane de euro miliarde de euro la 980 de milioane de euro în 2014. Este vorba de o reducere de 560 de milioane de euro sau 36% din suma totală a uh, Fed, a sumei vechi de prefinanțare deschisă la începutul anului. Eu sunt convins că ne îndreptăm în direcția cea bună. Stimați deputați, tot în uh, ceea ce privește Fed, eu cred că avem o cooperare foarte eficientă. Punem accentul pe uh, obținerea de rezultate pozitive și în același timp la Comisie ne străduim să ameliorăm arhitectura unei mai bune gestiuni bazate pe performanță și a unei mai bune raportări. Și aștept cu nerăbdare contribuția noastră la acest proces. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Doamna raportoare Schmidt are cuvântul. Mulțumesc frumos. Am să încep și eu cu mulțumirile adresate domnului comisar, care m-a primit um, foarte amical și a și răspuns într-un mod foarte amabil la întrebările mele uh, care puteau părea răutăcioase. Acum un an m-am ocupat pentru prima dată de Fondul European pentru Dezvoltare, atunci situația era diferită, atunci am considerat că e foarte interesant Uh, dar atunci când controlăm Fedul pe 2014, vedem că e primul an din noua perioadă și nu poate să fie decât interesant. Acum pot să vă spun că este diferit. Acum uh, uh, raportarea urmărește o schemă anume. Noi comentăm pe teme de regularitate și legalitate a procedurilor de asemenea, analizăm rolul Băncii Europene de Investiții și a facilității de investiție a BEI. Ne preocupă mecanismele de control și controlele externe. De asemenea, în mod regulat, noi cerem uh, bugetizarea Fed și ce vreau să mai spun este că ne uh, aflăm acum într-un moment în care nu mai este suficient să facem ceea ce am făcut până acum. Dată fiind situația Europei, dată fiind, dat fiind fluxul migratoriu, este important uh, ca și la Fed să introducem o abordare bazată pe rezultate și să ne străduim să stimulăm schimbarea de paradigmă și în acest domeniu. Ați spus-o și dumneavoastră astăzi de mai multe ori, a spus-o și doamna Gheorgheva de mai multe ori, E foarte important să avem această abordare axată pe rezultate, pe performanță, pentru că numai așa vom reuși să stabilim indicatori și uni unități de măsură adecvate. Eu nu știu dacă este util să analizăm fiecare stat în parte. Ceea ce ne dorim noi este un dialog constructiv Uh, și uh, utilizarea corectă a fondurilor în statele unde se cheltuiesc fondurile noastre. Dar nu trebuie să uităm că noi suntem Comisia de Control Bugetar, că noi trebuie să fim duri și că și avem dreptul de a afla ce se întâmplă cu banii contribuabililor din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că trebuie să tragem la răspundere pe unii pentru că și pe noi ne întreabă cetățenii ce ați făcut cu banii noștri. Avem nevoie de, un control, de o instanță de control eficientă și efectivă care să analizeze problemele și care să lucreze la găsirea de soluții și să ni le și prezinte. În, um, mai ales în cazul FED este foarte important pentru că um, suma este foarte mare și am să repet uh, E vorba de bani care uh, nu sunt incluși în bugetul Uniunii Europene. E un fond extra-bugetar, iar uh, asistența oficială pentru dezvoltare este gestionată de ministrii de finanțe ai Uniunii Europene. La Fed uh, am constatat câteva probleme și aș dori să vă pun câteva întrebări. Aș dori să mă refer la uh, performanța generală a asistenței pentru dezvoltare care este obținută cu fondurile Fed. Aș vrea să știu dacă dorim să ameliorăm condițiile de trai din state terțe în curs de dezvoltare, este oare nevoie de mai mulți bani sau e nevoie de o abordare mai bine țintită? Pentru că poate că ar fi bine să fim activi în mai puține țări și acolo să obținem rezultate mai repede decât este cazul acum. Întrebarea pe care v-am mai pus-o este cum se produce finanțarea proiectelor pe de-o parte și pe de altă parte cum se corelează aceasta cu asistența pentru dezvoltare. Mă interesează foarte mult această asistență bugetară. S-a spus că asistența bugetară pentru state sărace poate să genereze un efect de pârghie important. Uh, eu mă întreb dacă nu cumva la beneficiarul final ajung mai mulți bani la sfârșit dacă finanțăm proiecte. Și ca să fiu chiar rea, când vorbim de o asistență bugetară de mai multe milioane, nu cumva um, în anumite state ajung extrem de mulți bani, bani care nu pot fi cheltuiți pentru proiecte și uh, mai ales că e vorba de state unde cadrul reglementativ este destul de slab, nu Cumva ar trebui să retragem această asistență bugetară și să avem mai mulți bani depus la dispoziție pentru finanțarea de proiecte? Pe mine m-ar interesa aceste detalii. Apoi, în legătură cu Fed, mă interesează recuperarea fondurilor și așa numita dezangajare Am înțeles că între 2014 și 2012 9,7 miliarde de euro erau disponibile, dar nu, dar nu au fost folosite pentru plăți. Oi, um, În următoarele uh, programe Fed 8, 9, 10, 11 sumele diferă, dar sunt în continuare sume mari care nu au fost utilizate. Eu vreau să întreb dacă e valabil același lucru și pentru um, programul Fed 8 și, uh, program, și fondurile decise pentru um, alocare cu 20 de ani în urmă. Pentru că mi se pare că cifrele arată că obiectivele nu au fost îndeplinite până acum. Următoarea întrebare. Criza refugiaților uh, este tot mai mare, fluxurile migratorii cresc tot mai mult, deci va fi nevoie de o reacție rapidă și de introducerea de așa numite fonduri fiduciare și folosirea lor tot mai mult. Și are legătură acest lucru și cu întrebarea mea anterioară. Cum este posibil să se creeze toate instrumentele juridice pentru că aproape 10 miliarde să fie uh, alocate uh, pentru aceste obiective? de ce nu este posibil să se facă transferuri și să se financeze aceste fonduri fiduciare pe care le-a creat Comisia într-un mod rezonabil. Și uh, dacă este posibil să se facă acest lucru, vreau să vă întreb cât de repede se poate face. Cam acestea ar fi întrebările principale și mai am și câteva întrebări secundare, dacă va mai fi timp. Comisar, Domnule comisar. Thank you, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește contribuția generală a politicii europene și globale de dezvoltare la atingerea obiectivelor globale de dezvoltare este o chestiune importantă care a stat la baza negocierilor globale în legătură cu noile obiective de dezvoltare durabilă. Întrebarea dacă e nevoie de mai multe fonduri pentru ajutorul de, pentru dezvoltare are ca răspuns angajamentul european de a, parti, de a contribui mai mult la obiectivul de asistență pentru dezvoltare ca până în 2030 care este noua, noul termen al agendei de dezvoltare durabilă, ne-am angajat aproape să dublăm asistența noastră pentru dezvoltare la nivel global. Dar venim acum, ajungem acum la întrebarea cum direcționăm acest ajutor și cum folosim cel mai bine asistența de dezvoltare. Deja Înainte de adoptarea agendei cu obiectivele de dezvoltare durabilă, deja ne-am schimbat prioritățile pentru punerea în aplicare a politicii de dezvoltare prin agenda Comisiei pentru Schimbare și am hotărât să ne concentrăm proiectele de dezvoltare pe țările cel mai puțin dezvoltate, deci pe țările care au cea mai multă nevoie de acest ajutor. Au scăzut și numărul sectoarelor prioritare în care intervenim în fiecare țară la 3-4 sectoare, nu mai mult. Și aceasta este agenda pe care o aplicăm, aplicăm acum de mai mulți ani deja, de vreo 5 ani și până în aplicarea politicii noastre de dezvoltare trebuie să se alinieze cu noile, noua agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă, cu implicarea tuturor actorilor interesați, inclusiv a Parlamentului European, a statelor membre, a Consiliului, a societății civile și a Comisiei, bineînțeles. pentru a contribui în modul cel mai eficient posibil la obiectivele de dezvoltare și la contribuția Uniunii Europene la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Întrebarea sau dilema dacă sprijinul bugetar sau abordarea bazată pe proiecte este mai eficientă pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă există în continuare. Această dezbatere e valabilă și continuă, dar din punctul nostru de vedere, politica de sprijin bugetar oferă un cadru de dezvoltare mai larg care permite nu doar să se contribuie la obiective de dezvoltare durabilă concrete, pentru a atinge un obiectiv, un benchmark într-o țară parteneră, ci și oferă un cadru mai larg pentru sprijinul financiar, pentru dialogul politic cu țara parteneră, pentru asistență tehnică acordată țării partenere, în schimbul obținerii unor rezultate tangibile de dezvoltare și a realizării unor reforme. Și Există obiective și benchmark-uri specifice stabilite ex ante înainte de a se aproba sprijinul bugetar și de a se plăti. Există mecanisme de monitorizare și control pentru verificarea plăților de sprijin bugetar. Aceste plăți sunt făcute doar după ce s-au îndeplinit condițiile de achitare. Analiza principalilor indicatori privind rezultatele în toate țările care beneficiază de uh, sprijin bugetar este o procedură standard. Deci, practic, toate țările care primesc sprijin bugetar continuă, în general, să uh, își amelioreze situațiile, uh, se reduce sărăcia și se ameliorează gestionarea macroeconomică și fiscală. Deci, dacă comparăm țările în care oferim sprijin bugetar cu cele în care nu oferim sprijin bugetar, observăm că în acestea sărăcia se reduce mai rapid, inegalitățile sunt mai mici, creșterea economică este mai puțin volatilă, deficitele fiscale sunt mai mici, nivelul investițiilor sunt mai mari, Mm, sistemele de gestionare a finanțelor publice sunt mai robuste, există mai multă transparență bugetară și o mai bună gestionare a finanțelor publice și un mai, control mai bun al corupției în comparație cu țările în care nu oferim sprijin bugetar. Deci, dorim ca dezbaterea privind sprijinul bugetar și sprijinul pe proiecte să continue. Nu aș dori ca cele două metode de sprijin să intre în conflict una cu alta. Cred că trebuie să găsim echilibrul ideal între cele două pentru ca sprijinul bugetar să fie complementar abordării bazate pe proiecte. Și anul viitor vom organiza această dezbatere și mese rotunde pentru a avansa în această dezbatere. pentru a analiza tocmai conținutul acestei abordări bazate pe sprijinul bugetar. Într-adevăr, există proiecte care au, întârziat, au înregistrat întârzieri. În ciuda numeroaselor instrumente de management și numeroaselor mecanisme de control și doresc să spun că facem tot ce ne stă în putere la comisie, la serviciile comisiei dar și pentru a ameliora capacitatea de absorpție a țărilor partenere, pentru ca durata de viață a unui proiect concret să rămână cât, să fie cât mai scurtă posibil. De șase ani sau chiar mai puțin. Dar știm că e nevoie de un număr de ani pentru a obține rezultate reale în proiectele de dezvoltare. Operațiunile din cadrul fondurilor fiduciare sunt un astfel de exemplu care ne permite să um, eficientizăm proiectele noastre de dezvoltare, mm, să permită care să devină mai operaționale, mai rapide. Abordarea bazată pe fondurile fiduciare nu este încă o abordare foarte des folosită în politicile de dezvoltare ale Comisiei. Deocamdată am lansat trei fonduri fiduciare. Fondul fiduciar pentru Republica Centrafricană este primul și am vorbit, am prezentat primele rezultate ale acestui fond. Apoi avem un fond limitat pentru asistență în țările vecine Siriei. Posting the, the, the e vorba de fondul MADAD, deci pentru a face față vizei refugiaților și dorim să actualizăm acest fond fiduciar, să-l refinanțăm și recent am lansat un fond fiduciar pentru abordarea cauzelor rutelor migrației ilegale în Africa, în 23 de țări din Africa, din regiunea Sahelului, a lacului Cead, al Cornului Africii și în nord, din nord-vestul Africii. Um, deci, fondurile fiduciare țintite cu operațiuni rapide pot completa proiectele bilaterale sau regionale de dezvoltare sau operațiunile de sprijin bugetar um, pe care le avem deja în Africa, în țările ACP și în alte zone ale lumii. Deci, prin operațiunile din fondurile fiduciare, printre altele, răspundem obiectivului de a avea proiecte de dezvoltare mai operaționale și cu rezultate mai rapide pentru a atinge obiectivele de dezvoltare. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc mult! Doamna Ayala. Sí, gracias, presidenta. Sí, eu eh, quería... Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș avea câteva întrebări referitor la ieri, dacă nu mă înșel, chiar am avut o ocazia să vorbim cu directorul general pe această temă și el ne-a spus ca și exemplu de rezultat ar fi felul în care bugetul european a contribuit la atingerea în anumite domenii a obiectivelor, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Acum văd eu că din răspunsurile dumneavoastră se reiese că lucrați un pic diferit în ceea ce privește repartizarea cheltuielilor. Uh, nu preluați exact uh, ca atare obiectivele de dezvoltare ale mileniului și atunci felul în care noi primim ca și rezultat contribuția aceasta față de obiectivele mileniului, deși în principiu Comisia nu lucrează cu aceste obiective ale mileniului, atunci cum anume putem evalua acest lucru în cadrul de rezultate? În al doilea rând, v-ați referit la fondul fiduciar, cel care a fost creat, la, la Valeta, și aș vrea să vă întreb, atât pe dumneavoastră cât și pe doamna Lamarck, și opinia dânsei mă interesează foarte mult în ce fel aceste noi instrumente fast track, deci de intervenție rapidă, ne permit să facem față mai bine situațiilor de urgență, dar din punct de vedere al controlului. Evident, nu putem avea un control la început, ci la final. La final trebuie să știm ce s-a întâmplat cu aceste fonduri și aș vrea să știu dacă această formulă uh, care în momentul de față este utilizată, cum ar fi exemplul fondului de la Valeta, e vorba de uh, 1 miliard 800 de milioane de, de, de uh, euro și plus contribuțiile statelor membre, atunci aș vrea să știu cum anume se efectuează controlul față de deciziile luate, pentru că instrumentul de guvernanță există la nivel de Uniune Europeană, dar și la nivel de state membre. Nu? Deci aș vrea să înțeleg mai bine cum anume se iau toate aceste decizii în procedura aceasta de fast track, procedură de urgență. Pentru că diferențele sunt foarte mari. Și până la urmă Comisia Europeană și deci Consiliul și Parlamentul trebuie să ia niște decizii și nu neapărat statele membre. Ele sunt prezente în calitate de stat membru la Consiliu. Și aș mai avea și o observație referitor la angajamentele și plățile Uh, pe care le avem, observ că există un oarecare dezechilibru. Și de altfel și doamna Hoffman, raportor uh, din umbră, din partea grupului nostru, mi-a semnalat acest lucru și aș vrea să înțeleg mai bine în ce fel partea de angajamente, care a fost la un nivel foarte scăzut, uh, în timp ce plățile pentru 2014 au fost la un nivel astronomic. Bun, suntem mulțumiți, nu ne plângem, dar am vrea să înțelegem uh, de unde provine acest dezechilibru. Este oare ceva pozitiv sau din potrivă e tocmai uh, contrarul a ceea ce ne dorim din punct de vedere bugetar? Și în final, câteva observații referitor la bugetul pentru 2014. Văd că există acolo anumite grupuri în care recuperarea anumitor fonduri a fost una destul de mare. Țările ACP, spre exemplu. Am înțeles că a trebuit să recuperăm niște sume destul de mari. Spre exemplu, Haiti. Acolo, da, știu, există niște motive. E vorba de faptul că aproape nu mai există instituții statale în această țară și a fost foarte greu să menținem în continuare acest ajutor, pentru că, în mod clar și evident, uh, uh, deși există necesități, nu există capacități. Mulțumesc! Mulțumesc și eu doresc să iau cuvântul. Mm, Punctul 2 din uh, documentul Curții de Conturi mi s-a părut foarte interesant pentru că se categorizează ratele de eroare în funcție de tipul de eroare. 35% erau la cheltuieli, dar 19% dintre erori sunt uh, cheltuieli nerealizate. Și în mod normal, uh, ar am, dacă se fac cheltuieli nejustificate, putem considera că este vorba de fraudă cu fonduri europene. Vreau să știu, deci, câte cazuri de fraudă avem la Fed, câte anchete OLAF există, câte altfel de anchete există. Este o informație pe care nu am putut să o găsim nicăieri și, deci, aceasta ar fi o parte a întrebării mele. Apoi, am încercat să evaluăm acest raport pe baza chestionarului și um, am văzut că uh, sunt unele proiecte întârziate, altele sunt reușite doar parțial și uh, vedem că la Fed cifra, um, suma totală a proiectelor uh, de aceste tipuri este de 9 miliarde. Mi se pare foarte mult și uh, pe mine m-ar interesa ce fel de concluzii putem trage de aici, pentru că mm, această problemă există de mult, poate că la Fed se acumulează multe probleme, tocmai pentru că sunt multe fonduri uh, disponibile. Aceasta ar fi a doua întrebare. Și ultima întrebare, summitul de la La Valeta a încercat să rezolve toate problemele lumii. A fost uh, discutată și asistența pentru dezvoltare, uh, și uh, nici mie, și eu am aceeași părere ca și dumneavoastră despre măsurile adoptate acolo. M-ar interesa să faceți o paralelă între armare, între faptul că se planifică tot mai multe acțiuni militare și faptul că asistența pentru dezvoltare devine un fel de soră mai mică a măsurilor militare. Ce impresie aveți dumneavoastră despre intervențiile militare în diferite state și corelația acestora cu dezvoltarea? Credeți că până la urmă vor ajunge să primească bani doar cei care fac ceea ce așteptăm noi să facă în funcție de cadrul politic general? Pentru că m-ar interesa foarte mult părerea dumneavoastră în acest sens. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și vă rog acum să răspundeți dumneavoastră, domnule comisar. Thank you, thank you very much indeed for the... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și pentru contribuțiile dumneavoastră la dezbatere referitor la procedura de descărcare. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului și Uniunea Europeană, sau mai degrabă Comisia Europeană și contribuția Uniunii Europene la realizarea acestor obiective este o chestiune care, în general, chiar se referă la miezul problemei, și anume eficiența politicilor noastre. Acum, când vorbim despre o indicație precisă, în ce măsură, în ce fel concret obiectivele mileniului au contribuit, au fost îndeplinite prin contribuția noastră, prin politicile noastre, trebuie să spun că acolo există o lipsă de date concrete comparabile. Pentru că politicile noastre de dezvoltare nu sunt ajustate pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului în mod concret, ci pentru a atinge anumite priorități în anumite sectoare în țările partenere, spre exemplu sistemul de sănătate, de îngrijiri, de învățământ, energie, indiferent, sectoare care sunt într-adevăr importante pentru dezvoltare. Acest lucru se poate traduce ulterior și în uh, obiective de dezvoltare ale mileniului. Însă, pentru a face această comparație concretă în ce fel Uniunea Europeană sau Comisia Europeană contribuie la fiecare din aceste obiective de dezvoltare ale mileniului în parte, uh, nu e chiar așa de simplu să răspundem acum și aici uh, pe această temă. Însă contribuția noastră la dezvoltarea acelor sectoare prioritare este foarte clară și mult mai simplu de identificat. Însă ceea ce trebuie să facem cu toți împreună este să ajustăm politicile noastre de dezvoltare și să armonizăm implementarea pentru că față de mm, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Pentru că aceste obiective de dezvoltare ale mileniului au reprezentat un progres față de eradicarea sărăciei și diferite alte aspecte cuprinse acolo, dar și de fapt ele s-au bazat de fapt pe creștere macroeconomică, cel puțin în anumite părți ale lumii. Însă costurile Costurile per total pentru a putea atinge aceste obiective de dezvoltare ale mileniului nu au fost uh, pe deplin evaluate până la dezbaterile referitoare la dezvoltare durabilă. Acum, ce trebuie să facem este nu doar să sprijinăm, sprijinim și să uh, favorizăm crearea de locuri de muncă și, re, și favorizăm creșterea, ci să vedem și ce fel de creștere e necesară pentru a avea o creștere durabilă, o dezvoltare durabilă. Așa că pentru mine chestiunea durabilă este cum anume transpunem creșterea macroeconomică în beneficii pentru întreaga planetă la nivel macro și beneficii pentru indivizi la nivel micro. Aceasta este provocarea majoră cu care Uniunea Europeană și politicile sale globale de dezvoltare sunt confruntate în momentul de față. În ceea ce privește fondurile fiduciare, fondul fiduciar pentru Africa și pentru a pune capăt migrației ilegale și pentru deplasarea, pune capăt deplasării de persoane. Repet încă o dată, acest fond reunește 1,8 miliarde de euro din diferite instrumente europene existente, în principal din Fondul European pentru Dezvoltare, rezerva acestuia, care a fost redirecționat pentru aceste proiecte concrete care vor contribui la reducerea migrației ilegale, dar și din alte instrumente existente. Există și contribuții din partea 25 de state membre și 9 state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Deci, ajungem la peste 80 de milioane de euro. Acestea sunt fondurile ce sunt gestionate de către Comisia Europeană în acest fond fiduciar. Procedurile aferente acestui fond sunt, în, sunt gestionate de Comitetul de Administrație, alcătuit de reprezentanți ai contribuabililor care au drept de vot în acest Consiliu dacă contribuie cu peste 3 milioane de euro la fondul fiduciar. Și ei se ocupă de luarea deciziilor pe proiecte concrete ce trebuie să fie aprobate și a de, se ocupă și de deciziile referitoare la implementarea globală și de a monitorizarea, controlul acestor operațiuni. Deci, aceleași reguli, același sistem de control, aceleași reguli de conformitate se aplică acestui fond fiduciar ca și altor fonduri europene pentru dezvoltare. sau alte credite de la buget. Deci, e vorba de o operațiune care, în mod clar, necesită un angajament din partea serviciilor Comisiei Europene, din partea statelor membre, dar vreau să avem aici o dezbatere mai largă în ceea ce privește rolul general al acestor operațiuni. Și îmi doresc această dezbatere cu Parlamentul European și cu Consiliul, pentru că acum, prin acest al treilea fond fiduciar, ajungem într-o situație în care aceste fonduri fiduciare au prevalență față de operațiunile obișnuite în politicile noastre de dezvoltare și implementarea acestora. Dar, în principiu, ele nu trebuiau să fie modalități prevalente, ci trebuiau să fie doar un fel de supliment în așa fel încât să ne permită să avem un accent mai puternic în toate operațiunile pe care le dezvoltăm în politicile noastre, în așa fel încât să fie cât mai eficiente. Deci nu ne-am dorit o utilizare extensivă, uh, foarte largă a acestor fonduri în momentul în care acestea au fost uh, înființate. Acum e nevoie de o dezbatere. O dezbatere pentru a putea proiecta aceste fonduri pe viitor, pentru a ști cum anume acestea vor fi operaționale. Acum, în ceea ce privește operațiunile Fondului European pentru Dezvoltare și nivelul de fraudă și de utilizare nereglementară, în a fondurilor în aceste operațiuni, noi am înaintat deja, dacă nu mă înșel, răspunsurile noastre. Am înaintat deja cifre în ceea ce privește numărul de cazuri, dosare deschise la OLAF pentru 2014, pentru 2015. Și dacă mi-amintesc eu bine, cazurile care au fost încheiate, odată ce ancheta a fost încheiată în cadrul Fed, e bine, numărul lor se ridică la 10, 10 dosare. Și mai sunt și cazuri fără follow-up, deci într-adevăr încheiate, definitiv încheiate, e vorba de 8 cazuri și mai sunt în continuare 12 cazuri, 12 anchete în curs de desfășurare la OLAF în cadrul Fed. Dar, în principiu, noi suntem gata să vă înaintăm în mod concret și detaliat toată informația pe aceste subiecte. Acum, discrepanța care există între credite și plăți, angajamente, a fost de asemenea menționată. În cadrul acesta al politicilor de dezvoltare, această discrepanță este destul de evidentă, de vizibilă. Și este de altfel o consecință a creditelor bugetare și a sistemului existent, a discrepanței care există între angajamente și plăți. Și faptul că trebuie să scădem această diferență, această, să reducem această discrepanță. E clar că aici avem o problemă. Și e clar că e o provocare să menținem nivelul de plăți și nivelul de uh, angajamente, la credite, cât mai uh, similare cu putință. Și o să vă înaintăm toată informația. Nu numai în ceea ce privește cifrele, plăți și angajamente de credite, ci și în ceea ce privește motivele pentru care există o astfel de discrepanță în cadrul politicilor de cooperare și de dezvoltare. Acum, în ceea privește Haiti, de altfel, după 2010, după cutremurul de atunci, Haiti a primit sumele cele mai urgente și mai necesare pentru reconstrucție și pentru motive umanitare. și am acoperit astfel nevoile umanitare și nevoile de reconstrucție uh, ce au, s-au manifestat în această țară. Însă, în continuare, Haiti se confruntă cu provocări foarte mari, imense chiar, tocmai din cauza faptului că statul este foarte slab, este foarte fragil, instituțiile sunt fragile acolo. Comisia Europeană sprijină construirea de capacități, uh, programe de reformă în Haiti și punem accentul pe restabilirea unor servicii de bază, cum ar fi educația, finanțe publice, uh, fiscalitate, servicii publice în general. Și ne-am angajat mai mult în această direcție, să punem accentul pe guvernanță, pe servicii publice de bază, pentru că am depășit etapa de reconstrucție și de ajutor umanitar urgent, imediat. Acum Comisia implementează recomandările Parlamentului și ale Curții de Conturi referitor la Haiti, pentru că acestea au fost într-adevăr niște indicații și niște contribuții prețioase tocmai referitor la felul în care putem redirecționa fondurile pentru a avea o eficiență de plină în ceea ce privește asistența acordată și ajutorul acordat de Uniunea Europeană față de Haiti. Mi-a mai rămas chestiunea legată de legătura care există între dezvoltare și securitate. Acest lucru a fost într-adevăr subliniat, pentru că există o nevoie crescândă de a avea pace, stabilitate, securitate și în paralel dezvoltare politici care să meargă mână în mână, care să se co- completeze unele pe altele și să se întărească reciproc. Pentru că s-a scris, s-a spus nenumărate rânduri că nu poți să ai o siguranță durabilă, o securitate durabilă dacă nu ai și perspective de dezvoltare și invers. Nu poți să ai dezvoltare fără securitate și stabilitate, un mediu stabil în țările partenere. Acum, nivelul în care există acest, această legătură între cooperare și dezvoltare pe de o parte și securitate pe de altă parte, uh, Nivelul acesta este acum discutat la comisie, la serviciile comisiei și așteptăm cu nerăbdare să extindem, să elaborăm mai mult în aceste dezbateri, să le discutăm și cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu statele membre, pentru că e clar că există prevederi în tratate în ceea ce privește acordurile internaționale, care fac o distinție clară între latura militară și latura de dezvoltare. Deci, limitările care există referitor la această distinție, e bine, noi ne-am dorit să vedem că această legătură între securitate pe de-o parte și dezvoltare este evidențiată în lumina obligațiilor ce decurg din tratate și în lumina cadrului legislativ care poate trebuie să fie adoptat sau modificat în așa fel încât să întărim această legătură. Însă, din punctul meu de vedere, o intervenție militară sau intervenții de această natură nu cred că ar putea face parte din politicile noastre de dezvoltare, din intervențiile legate de politicile de dezvoltare. E o legătură pe care vrem să o întărim, da, între securitate și dezvoltare. Legătura aceasta există, e logică și împreună vrem să definim care este conținutul adecvat al acestei legături securitate-dezvoltare. Mulțumesc, domnul Țeler, mai are o întrebare. Äh, Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați acceptat oferta Parlamentului și ați acceptat să colaborați la crearea acestor fonduri fiduciare. Eu deocamdată nu am suficientă imaginație, nu-mi dau seama ce se poate face altceva în legătură cu fondurile fiduciare decât ce s-a făcut până acum cu fondurile din politica pentru dezvoltare. Dar a existat un zvon înainte de la Valeta că acest fond ar fi creat pentru a încuraja statele africane să um, încheie acorduri de readmisie cu statele UE pentru că uh, nu am avea niciun astfel de acord de readmisie cu uh, respectivele state și că trebuie totdeauna să se treacă prin Turcia. Deci se zvonea că acesta ar fi motivul. Puteți confirma acest zvon sau este fals? Comisar. Domnule comisar. Well, when you read the Valletta documents. Dacă citiți documentele de la Valeta, declarația politică și planul de acțiune, veți observa cu ușurință că zvonurile legăturilor dintre operațiunile din fondul fiduciar cu politicile de returnare a migranților ilegali sau refugiaților în țările africane sunt doar zvonuri. Nicăieri nu veți găsi nicio legătură, nicio condiționalitate care ar putea duce la o astfel de legătură între intervențiile din fondul fiduciar și um, voința țărilor de a semna un acord de returnare, dar există prevederi privind acordurile de returnare în acordurile de la Cotonou și putem, deci, să abordăm problema în alt cadru decât fondul financiar pentru uh, abordarea cauzelor rutelor migrației uh, ilegale. De aceea, consider că în procesele noastre de luare de decizie privind fondul financiar pentru Africa, se, acordă, se va acorda prioritate clară, prioritate clară concentrării pe proiectele care permit o mai bună rezistență, crearea de locuri de muncă, formare, formare profesională în țările africane și o mai bună gestionare a migrațiilor de către aceste țări și nu o mai bună politică de returnare a refugiaților în țările africane. Deci, în acest context, aș dori ca acest fond fiduciar să devină un exemplu de mod în care un fond fiduciar poate să contribuie într-un mod mai uh, concentrat la obiectivele noastre de dezvoltare sau la transformarea migrației ilegale în fluxuri de migrație legală. Pentru că obiectivul ultim al politicii noastre de migrație și acestui fond fiduciar, care ar putea fi atins nu, într-un viitor nu prea îndepărtat, va fi de a transforma fluxurile de migrație ilegală în migrație legală, deci de a se crea o agendă de migrație legală care să ne reunească pe noi, Uniunea Europeană și cu partenerii din Africa și în alte părți ale lumii și migranți pentru a se ajunge la o situație în care migrația să nu mai fie un fenomen forțat de nevoie, ci o chestiune de opțiune, de alegere liberă, să, se, să nu se mai migreze din disperare, ci din cauza unor aspirații. Și așa trebuie să vedem operațiunile din cadrul fondului fiduciar alături de celelalte măsuri și planuri de acțiune și declarații politice adoptate de liderii africani și europeni la Valeta. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc mult. Trebuie să mă uit acum și la ceas, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi. Pe ultimul l-am amânat deja. Doamna Lamac, doriți să mai luați cuvântul uh, acum în încheiere? Pentru că vrem să continuăm cu BEI. Tot pe subiectul acesta, 8, 9, 10, 11. Fed. Merci. Non, simplement la réponse à deux questions que vous avez posées. La Cour en... Mulțumesc, doresc să vă răspund la întrebările făcute. Curtea a angajat controlul fondului fiduciar în Republica Centrafricană, pentru că vă întrebați, și pe de altă parte, în ceea ce privește cheltuielile neefectuate de beneficiari, nu avem uh, totdeauna mijloacele ca să ne dăm seama dacă e vorba de o simplă neglijență sau de corupție. Nu am transmis cazul către OLAF anul acesta în acest domeniu și în raport cităm uh, în privința Senegalului o cheltuială de peste 200.000 de dolari despre care Comisia ne spune că um, o va recupera. Asta ca să vă răspund la întrebare. Mulțumesc. Bun, mulțumesc mult, domnule comisar, domnule director general. Noi vom continua acum cu BEI. Domnul Luca Lazaroli se află alături de noi pentru a ne descrie activitățile BEI în domeniul afacerilor externe. Vă rog frumos, vă dăm cuvânt imediat, cuvântul imediat. Thank you, um, honorable members. Mulțumesc, stimați deputați. Cred că e plăcerea mea să mă aflu astăzi aici ca să explic comisiei dumneavoastră câte ceva despre activitățile băncii în statele ACP. Știu că azi dimineață ați discutat raportul special al Curții de Conturi legat de facilitatea de investiții. După cum știți, facilitatea de investiții reprezintă un element major al acțiunilor noastre în aceste state. De fapt, finanțăm cam două treimi din ceea ce se face în statele ACP prin această facilitate de investiții. Dar nu este singurul nostru instrument. Avem și resurse proprii și uh, mi-am structurat intervenția în jurul a trei uh, subiecte. Însă, în primul rând, aș dori să prezint câteva cifre importante pentru a sublinia ce face banca în statele ACP și mai ales ce a făcut banca în 2014, adică anul trecut. După aceea aș dori să vă atrag atenția asupra mai multor evoluții Um, față de prezentarea BEI uh, de la Comisia dumneavoastră de anul trecut, când Comisia dumneavoastră a făcut mai multe recomandări băncii și în cele din urmă aș avea câteva observații despre viitor și ce intenționează banca să facă pentru a-și dezvolta acțiunile în statele ACP în următorii ani. Așadar, nu intenționez să vă prezint prea multe cifre, am totuși câteva cifre importante de prezentat pentru că cred că vă interesează munca noastră și aceste cifre rezumă foarte bine ce am făcut în ultimul an, în 2014. Banca a semnat un proiect de 950 de milioane. E vorba de 23 de proiecte răspândite în diferite state. Am aprobat aproape un miliard de operațiuni care corespund cu activitățile băncii din ultimii ani. În ceea ce privește um, contractele semnate de bancă anul trecut, 75% au legătură cu proiecte uh, din sectorul privat sau cu colaborarea sectorului privat. Este un element important care arată creșterea activităților băncii de colaborare cu sectorul privat. La fel, uh, aici intră și facilitatea de investiții pe care ați discutat-o azi dimineață și care are drept obiectiv susținerea tranzacțiilor relativ riscante, mai ales cu sectorul privat și cu um, companiile publice cu conducere uh, privată. Banca a oferit cam 666 de milioane ca granturi și asistență tehnică. Acestea au fost alocate mai multor proiecte. și aș dori să vă atrag atenția asupra unui element important în legătură cu discuțiile anterioare. 50% din activitatea băncii în aceste state a trecut prin intermediari financiari, ceea ce ne-a permis să acoperim cât mai mult date fiind realitățile destructurate pe plan economic din multe dintre aceste state. Nu vreau să exagerez cu cifrele, dar cred că este important să rețineți că datorită acestor linii de credit am acordat sau acordat 760 de credite unor IMM-uri din aceste state. Și mai important, 10.800 de împrumuturi au fost acordate unor microentități. Așadar, microfinanțarea uh, câștigă teren ne implicăm tot mai mult în interacțiuni cu actorii locali din aceste state și încercăm să facem uh, tot mai mult uh, pentru a răspunde realității micro din toate aceste state. Este de asemenea pentru noi un mod de a contribui la atingerea unor obiective sociale importante. Am un exemplu relevant aici. Mai mult de jumătate din acțiunile noastre afectează companii care promovează femeile. În ceea ce privește capitalul privat, și acest lucru este o tendință importantă a celor făcute în aceste state, am încheiat patru tranzacții. De ce e important capitalul uh, privat? Pentru că creează un efect de pârghie foarte important. Pentru fiecare euro investit în uh, capital privat se co-investesc alți 7 euro, așadar efectul de pârghie este foarte important. Cam aceasta este jumătate din activitatea băncii. Banca este prezentă și în modalități mai tradiționale, dar foarte importante, în sectoare economice, cum ar fi energiile regenerabile și distribuția de energie. Finanțăm rețele de acest tip în diferite state. După cum știți, am creat o metodologie care ne permite uh, să încercăm să măsurăm impactul acestor proiecte și estimăm că aceste proiecte, dacă vor fi executate așa cum sperăm noi, ca să vă dau uh, câteva cifre, uh, vor ajunge la 850.000 de gospodării. 850.000 de gospodării vor avea acces la energie din surse curate. Um, situația situație similară este cea a apei. Banca a investit în multe proiecte care credem noi că vor uh, permite ca 31.000 de gospodării să aibă acces la apă potabilă, curată și sigură. Încă două lucruri, pentru că nu, nu vreau să spun prea multe ca să nu vă uh, inund cu cifre. S-a văzut anul trecut ce s-a întâmplat în cazul crizei Ebola. Noi am încercat să contribuim uh, în toate modurile posibile am finanțat proiecte în două dintre statele afectate, Liberia și Guinea. În cazul Liberiei am avut o contribuție uh, care a permis uh, modernizarea aeroportului, ceea ce a fost foarte important pentru a permite accesul ajutoarelor în uh, această țară și de asemenea am susținut um, centrale hidroelectrice în Guinea. Aș putea să mai vorbesc despre migrație, o criză mai recentă. Banca discută cu Comisia despre cum poate să-și aducă cel mai bine contribuția. Banca este prezentă în toate statele afectate de migrație, inclusiv state ACP. Acestea sunt unele dintre statele de origine ale migranților și um, în această privință încercăm să um, abordăm problemele. Am vorbit despre microfinanțare, aș putea să mai vorbesc și despre diferite investiții în aceste state. Și acestea fiind zise, vă rog să Mă lăsați să mai spun două cuvinte despre uh, măsurarea rezultatelor, această abordare axată pe rezultate. Știu că anul trecut s-a discutat mult despre acest domeniu la comisia dumneavoastră și uh, ați invitat banca foarte clar să facă mai multe în acest domeniu. De aceea îmi face mare plăcere să vorbesc despre acest subiect. Cred că unii dintre dumneavoastră știu că în 2012 Banca a efectuat o revizie internă și a revizuit metodologia de măsurare a rezultatelor. Sigur că nu așa selecționăm proiectele. BEI selecționează proiectele pe merit individual, pe funcție de meritele promotorilor. Avem echipe care fac o analiză din diferite puncte de vedere, economic, social, ecologic și așa mai departe dar măsurarea rezultatelor este și ea foarte importantă. Aceasta însoțește activitatea noastră și ne permite să ne concentrăm pe impactul a ceea ce facem. E un mod de a ne structura tranzacțiile și de a vedea cum anume aceste proiecte creează adiționalitate sau cum implică sectorul privat și cum duc la respectarea orientărilor politice. Anul acesta am publicat un raport pentru prima dată Cred că este disponibil și uh, vă permite să aflați mai multe despre activitățile băncii. Noi vom încerca ori de câte ori facem un proiect să analizăm nu doar inputul, ci și outputul și în legătură cu acest număr de gospodării uh, vă puteam spune la proiectele de transport, uh, vă puteam vorbi și despre numărul de pasageri care vor beneficia de aceste investiții, așa cum am menționat numărul de gospodării la celelalte tipuri de proiecte. În fine, am vorbit despre trecut, haideți să vedem acum cum privim viitorul și ce mm, căi de acțiune urmăm. Vreau să vă atrag atenția asupra câtorva chestiuni, câteva motoare importante pentru activitatea noastră în statele ACP. În primul rând, punem accentul pe infrastructura de bază. E foarte important și totdeauna va fi importantă infrastructura de bază, pentru că infrastructura de, ba de bază permite să răspundem la nevoi de bază. Mă gândesc la energie, apă, transport, comunicații, multe categorii de populație din multe din aceste state nu au încă acces la apă curată, deci acesta este unul din motoarele activității noastre. Un altul este colaborarea cu sectorul privat. Mm, facem acest lucru în proporție de 75%, dar uh, trebuie să continuăm să facem și mai mult. Facilitatea de investiții este unul din uh, vectorii cheie ai acestei activități. Și care este situația productivității? Ce uh, beneficii înseamnă capital privat, înseamnă credite, înseamnă capital de risc, înseamnă facilități de partajare a riscurilor? și numai așa se poate. Așadar, noi nu oferim doar produse, noi încercăm să oferim și o uh, uh, susținere cât mai mare pentru intermediari, pentru beneficiarii noștri, oferim asistență, în, um, cunoaștem uh, monedele locale, știm cât de dificil este pentru un antreprenor să obțină un credit în moneda locală. Toate aceste lucruri uh, se leagă de ideea de a oferi asistență sectorului privat. We're trying to uh, increase Încercăm să sporim plus valoarea pe care o oferim, dezvoltând noi parteneriate, stimulând microfinanțarea. Pentru a spori microfinanțarea trebuie să lucrăm mai mult cu asociații naționale, cu asociații regionale care oferă microfinanțarea. Așadar, încercăm să ne mărim numărul de um, parteneri, să identificăm uh, noi actori locali, să identificăm noi forme de cooperare cu asistența tehnică, de exemplu. În legătură cu acțiunea climatică, nu am să insist. E un subiect care se discută zilele acestea, după cum bine știți, cred că ați auzit uh, multiplele angajamente adoptate pentru următorii ani. Momentan avem un angajament general ca 25% din activitatea totală a băncii să fie din categoria acțiuni prioritare în domeniul climatic. Cred că ați aflat că banca este pregătită să acționeze tot mai mult în state extra-UE pentru a crește acest uh, procent la 35% până în 2020. Deschidem noi birouri ne dăm seama că prezența locală este foarte importantă. Nu suntem o organizație mare, nu vom fi niciodată uh, atât de mari ca alți actori. Baza noastră este în Luxemburg, în mare măsură, dar ne dăm seama că e foarte important să ne dezvoltăm prezența locală. Și uh, am deschis recent un birou la Addis Abeba și încercăm, intenționăm să deschidem uh, birouri și la Iaunde, de exemplu ca să știți. O evoluție foarte importantă din ultimul an este crearea și utilizarea a ceea ce se numește uh, fondul de finanțare Impact. Este o sumă de 500 de milioane care, intră, care ține tot de facilitatea de investiții, dar este destinată proiectelor cu un nivel foarte mare de risc. Este o uh, fereastră care ne permite să oferim accesul uh, capitalului privat la noi fonduri. Am început cu o tranzacție foarte importantă pentru noi, susținere pentru un nou fond care operează în Africa uh, Orientală. E vorba de suma de 8 milioane și cu 8 milioane acest fond a strâns 60 de milioane. Și asta intenționăm noi să facem și mai departe cu acest fond. E un fond cu obiective diferite, printre care promovarea accesului femeilor la activități economice, la afaceri. Recent, uh, acest fond a susținut o tranzacție specifică. Este vorba de o companie care creează to- toalete portabile în Kenya. Și vă spun asta pentru că uneori uh, lumea se gândește la proiecte mari de infrastructură, dar realitatea e formată din astfel de proiecte mici și noi asta vrem să susținem. Am finanțat noi operațiuni în 2015 prin această facilitate importantă și cred că veți discuta despre ele anul viitor. Acestea sunt tendințele generale, deci punem accentul pe noi produse, pe sectorul privat, încercăm să facem mai multe. Este foarte important în diferitele state, realitățile sunt diferite și realitățile sunt și dificile de cele mai multe ori. Deci încercăm să facem cât mai mult, dar trebuie să ne adaptăm de fiecare dată la nevoile specifice ale promotorilor specifici din statele specifice. Deci avem și noi o limită. Președinta, dacă doriți să discutați cu noi, vă rog să vă opriți acum. Bine, mă opresc. Doamna raportor Schmidt, vă rog. Mulțumesc mult. Mulțumesc că, pentru că ați venit să discutați cu noi. Eu sper că prin faptul că susțineți, că aveți 50% din proiecte dedicate femeilor, Sper că nu spuneți asta pentru că dumneavoastră sunteți bărbați și eu sunt femeie. Sper că susțineți proiecte pentru femei și bărbați. În orice caz, am avut ocazia să mai discut cu dumneavoastră și înainte. Uh, v-am trimis și răspunsuri și întrebări în scris. Din păcate, răspunsurile pe care le-ați dat m-au făcut să mă întreb dacă n-ar fi fost mai bine să fac studii bancare, de finanțe bănci, ca să înțeleg ce ați vrut să spuneți, pentru că mi se pare că răspunsurile dumneavoastră sunt extrem de tehnice și specializate și uh, mi se pare că am avea nevoie de foarte mult timp și de foarte multă pregătire ca să înțelegem ce ați vrut să spuneți și mi se pare că e mare păcat. În ceea ce privește discuția cu Bay și ce face Bay cu banii, uh, este important ca aceasta să poată fi desfășurată la un nivel concret, obiectiv, fără concepte teoretice din partea dumneavoastră. Ce întrebări vreau eu să abordez acum? Următoarele. Ați vorbit în răspunsurile la întrebări de o analiză aprofundată. Pe mine m-ar interesa să știu cât durează în medie o astfel de analiză aprofundată până când se decide dacă fondurile Comisiei Europene, respectiv ale BEI, sunt uh, alocate unui anume proiect. Care este situația uh, limitei minime, care e volumul de proiect, proiecte minim care trebuie realizat pentru ca o investiție să fie rentabilă? Există un anumit nivel uh, legat de investiții în IMM-uri sau instrumente de microfinanțare, la acestea e nevoie de volume mai mici, cât durează în medie până când un proiect este susținut de BEI, cât durează de la această analiză aprofundată până la uh, semnarea de către decidenții BEI pentru finanțarea respectivului proiect cât durează și de ce și cât durează în medie um, de la momentul când se aprobă investiția până când primele fonduri chiar sunt plătite. Pentru că știm că faptul că s-a aprobat o plată nu înseamnă automat că se și efectuează imediat. Vă mulțumesc pentru răspunsurile la aceste prime întrebări. Dat fiindcă e foarte târziu, am să mai dau imediat cuvântul și altor colegi, dar vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute, doamna Ayat. Sí, gracias, señora presidenta. Sí, ah, con la presentación que... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și reprezentantului băncii care a luat cuvântul pe aceste aspecte și aș dori să-l întreb referitor la documentele, atât spre informare cât și cele care sunt adoptate în uh, Consiliul de Administrație al fondului în cadrul băncii. Dacă ar fi posibil să avem acces uh, la aceste documente. Și în al doilea rând aș dori să știu dacă în uh, sistemele de auditare s-a ținut seama și de diferitele cazuri de fraudă. Dacă noastră colaborați, știu, cu OLAF, dar eventual și cu alte agenții internaționale care au fost auditate în acest sens, uh, pentru că, uitați, cazul IMG, o, un caz uh, din Portugalia și am dorit să știm exact. În momentul în care apare un caz de fraudă care e legat de fonduri, în mod direct legat de fonduri europene, cum, ce faceți concret? La cui vă adresați? Pentru că noi încercăm să înțelegem exact de câte ori au fost astfel de situații. Danke und Kollege Vali, bitte. Domnul Vali. Si, rapidissimo, ringrazio anche. Foarte pe scurt, mulțumesc și eu Bănții Opere de Investiții și pentru întrebările la care au răspuns deja, pentru că ne-au acordat deja multe date interesante. Am o singură întrebare în legătură cu proiectele finanțate și um, uh, licitațiilor din aceste țări terțe. Ce instrumente folosiți pentru uh, a vă asigura că nu veți finanța întreprinderi care reciclează uh, bani care provin din criminalitatea organizată sau din terorism. Există o transparență garantată în sectorul bancar internațional și este acesta suficientă pentru a face aceste controle, pentru că în multe cazuri se garantează transparența bancară pentru persoanele fizice, dar mai puțin pentru societăți. Aș dori să știu dacă BEI face controle Uh, și poate chiar dacă poate să facă sugestii regitorului pentru a fi mai eficace în acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lazaroli! Ar trebui să mai lăsați și comisia să vorbească câteva minute și noi am ajuns uh, la sfârșitul reuniunii teoretic, dar știu că interpreții vor mai sta câteva minute. Vă mulțumesc! Thank you. Um, I'll be, I'll be... Mulțumesc. Voi încerca să fiu uh, foarte concis. În ceea ce privește timpul, cred că acesta depinde de complexitatea proiectului. Dacă finanțăm portofolii actuale, e mai simplu. Adică putem, trebuie să facem o evaluare a partenerilor, a capacității acestora de a face ce trebuie să facă, trebuie să evaluăm modul în care partenerul pune în aplicare, în aplicare anumite bune practici, de exemplu în ceea ce privește strada de bani și așa mai departe, dar nu avem un proiect major pentru a face o evaluare foarte atentă a permiselor de mediu, de exemplu, acordate sau a unor aspecte tehnice, așa cum s-ar întâmpla dacă am finanța un proiect din turism, de exemplu, din, din transportul, de exemplu, cum ar fi autostradă. Deci depinde de complexitatea proiectului. În ceea ce privește un credit acordat unei, unui partener financiar pentru a finanța microcreditele, am făcut o astfel de evaluare și rezultatele au arătat că partenerul era calificat. Dacă tranzacția este complexă, bineînțeles, complexitatea depinde de proiect. Uneori găsim proiecte care nu ne satisfac complet. Și atâta timp cât nu se poate dovedi că au folosit regulile de achiziții publice într-un anumit fel, lucrurile pot dura chiar mai mult de un an. Deci depinde de modul de, de performanța partenerului în legătură cu anumite aspecte, cum ar fi autorizațiile de mediu sau uh, respectarea regulilor achizițiilor publice. Acum, în legătură cu ce facem pentru a ne asigura că partenerii nu finanțează activități teroriste sau criminale. Avem politicile noastre care sunt publice, sunt uh, politici care definesc ce înțelegem noi prin jurisdicție care nu respectă obligațiile. Facem aici referire la standardele unor instituții internaționale cum ar fi UE, Națiunile Unite, OCDE și așa mai departe, pentru a defini, pentru a evalua o anumită țară, de exemplu. Dar atunci când vine vorba de capacitatea partenerilor individuali, am integrat modul în care evaluăm modul în care partenerul acționează. Uh, I have to say that this is... Trebuie să spun că e ceva care este însoțit de misiuni de monitorizare, de câte ori sunt alocate fonduri pentru IMM-uri, noi vrem să știm exact cum anume sunt utilizate. Și aici există un sistem de raportare care ne permite să verificăm că, într-adevăr, lucrurile se desfășoară în felul în care ar trebui. Acum, în ceea ce privește Olaf, evident, e o instituție față de care noi trebuie să raportăm pe aceste cazuri. Acum, nu pot să vă spun exact, direct, câte cazuri au existat. Uh, nu vă pot da un răspuns, o cifră acum, însă pot reveni ulterior. Cu siguranță nu e vorba de un număr foarte mare, e un număr, zic eu, mai degrabă neînsemnat, dar dacă vreți o cifră specific, precisă, atunci am să mă interesez în intern și am să vă trimit informația. Mulțumesc! Sorry. Procurement. On, on procurement. A, în ceea ce privește achizițiile. Dar noastră m-ați întrebat ce facem pentru a ne asigura că um, omologii noștri nu finanțează terorismul. De adevărat că avem o datorie în acest sens. Uh, e clar că e vorba de tranzacții financiare, e vorba de omologi financiari. Există anumite riscuri ca aceste fonduri să fie utilizate, transferate uh, în alte scopuri. Aici e riscul cel mai, mai mare. Deci noi mai întâi înainte de a uh, ne bizui pe anumite instituții, în, uh, facem o analiză de teren și apoi, evident, analizăm și omologul cu care tratăm. În mod specific, trimitem un chestionar foarte clar și întrebăm dacă, într-adevăr, da sau nu, uh, respectă uh, acel catalog de bune practici în utilizarea fondurilor și dacă mai avem îndoieli, mergem în continuare la fața locului, inspectăm analizăm în mod specific aceste subiecte și vedem dacă, într-adevăr, omologul nostru financiar vine cu răspunsuri convingătoare. Dacă nu, înseamnă că nu e un omolog calificat. Și atunci e un omolog cu care noi nu acceptăm să uh, facem operațiuni. Dacă în continuare avem îngrijorări, trebuie să vă spun, în ceea ce privește monitorizarea, ce pot să vă spun este că noi avem un anumit sistem de garanții, de protecții în contractele pe care le semnăm cu ei. Avem cazuri în care ne putem asigura că aceste fonduri nu vin să susțină activități în acele țări uh, unde există conflict. Există anumite fonduri care au fost alocate pentru anumite proiecte și verificăm dacă într-adevăr proiectele respective sunt într-adevăr și uh, acolo unde uh, scrie în contract că se desfășoară. Deci încercăm să vedem exact cum anume fondurile concret sunt utilizate în practică. Thank you very much. I do not see any Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alte observații. Comisia Europeană dorește să mai spună ceva, vă rog. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt ca patru idei principale. Mai întâi doresc să mă felicit de rezultatele prezentate de BEI. Comisia consideră că majoritatea operațiunilor BEI în cadrul facilității de investiții ACP contribuie în mod deosebit la politica de dezvoltare a Comisiei. a doua idee este faptul că pentru noi este un lucru foarte pozitiv că creșterea sumelor investite la nivel de precapital sunt fluxuri care revin din operațiuni deja efectuate și astfel se asigură durabilitatea facilității de investiții ACP. În al treilea rând, Comisia încurajează Banca Europeană de Investiții să-și continue eforturile pentru a spori adiționalitatea în toate operațiunile. Considerăm că trebuie să se justifice în cadrul facilității de investiții ACP motivele pentru care BEI trebuie să folosească fonduri din Fondul European de Dezvoltare în operațiunile comune. Nu doresc să spun că nu am făcut-o în trecut, spun doar că trebuie cu toți, inclusiv BEI, să facem un efort pentru a justifica folosirea acestor fonduri. Și un ultim element Trebuie să subliniez faptul că Comisia consideră că trebuie să se acorde o atenție deosebită în operațiunile de capital la aspectele legate de evaziunea fiscală. Și aici poziția Comisiei este foarte clară. Trebuie să ne asigurăm că standardele minime de bună guvernanță la nivel de impozitare sunt aplicate în operațiunile în cadrul facilităților de investiții ACP. Vielen Dank. Mulțumesc. Doamna raportoare a trebuit să plece deja. Eu doresc să vă mulțumesc pentru aceste informații. Îmi pare rău că am fost presați de timp. Data viitoare o să încercăm să ne organizăm mai bine. Le mulțumesc tuturor uh, colegilor pentru participare. Comisia noastră se reunește joia viitoare la ora 9. Mulțumesc și o seară